Rozpoczynamy ważny punkt. We should start. Proszę Państwa, rozpoczynamy... Domnilor și domnilor, dragi colegi, demarăm audierea în ce privește viitorul politicii agricole comune. E un lucru extrem de important și asta în toate lucrările noastre în jurul viitorului PAC. Așa cum știți, avem mai mulți colaboratori, doamna Esther Lanz Garcia, care se ocupă de planurile strategice PAC, pilonul 1 și 2, precum și noile modele de executare, apoi doamna Ulrike Müller, care e raportor pentru regulamentul orizontal. Și, în fine, domnul Eric Andrie, care se ocupă cu oceanurile. E o audiere publică cu o serie întreagă de experți care reprezintă instituții politice, asociații, organizații și comisii de agricultori. Vom audia mai întâi trei experți, Joseph Miller, fost ministru al agriculturii în Bavaria, Vă urez tuturor bun venit. Apoi, domnul Jacques Carme, care conduce organizația Agriculture Strategii, domnul Matias Borst, vicesecretar general al Asociației Fermierilor Bavarezi. Apoi, reprezentanți ai Comitetului Regiunilor și al Comitetului Economic și Social, cei doi raportori care se ocupă de această temă în comisiile respective, domnul Guillaume Cro din partea COR pentru PAC după 2020 și vicepreședinte al organizației Consiliul Regional al Occitaniei. De asemenea, domnul John Bryan din partea CESE, care este raportor uh, pe reforma PAC cum spuneam, la Comitetul Economic și Social. Mai apoi, la cererea DG Agri îi vom asculta și pe reprezentanții Comisiei Europene, așa încât să ne ofere informații suplimentare pe marginea punctelor evocate. Va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri, o dezbatere, deci, cu colegii eurodeputați și mai apoi vom ceda din nou microfonul atât Comisiei Europene cât și raportorilor. Cum vă spuneam, începem cu cei trei experți și apoi cu raportorii, așa încât trecem de dată la ordinea de zi, începând cu domnul Miller, 10 minute maxim, vă rog. Îmi cer scuze cu anticipație, spune președintele, am să urmăresc ceasul cu mare atenție pentru că sunt multe lor de cuvânt, multe înscrieri la cuvânt și trebuie să putem respecta timpul de vorbire al fiecăruia. De unde uh, am să țin disciplina acestei ședințe. Domnule Miller, cum spuneam, aveți strict 10 minute. liebe Mitglieder des Europäischen Parlaments, Vertreter der Kommission, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Hearing, mit der man die Möglichkeit hat, Stellung zu den Kommissionsvorschlägen zu nehmen. Vă mulțumesc pentru invitație pentru a discuta propunerile Comisiei Europene privitor la reforma PAC. m-am retras din viața politică activă. Am fost trei ani secretar de stat și 10 ani ministru al agriculturii în Bavaria. PAC de la bun început a fost o parte centrală a unificării europene și rămâne astfel și azi. Cu toate acestea, publicul vede această politică agricolă comună rareori fără critici și trebuie să ne amintim că la începuturile acestei politici susțineam veniturile prin uh, Uh, achiziții publice ale uh, produselor agricole pentru a garanta prețul atunci când era necesar. Apoi produsele erau stocate și revândute pe piețele internaționale. Însă toate aceste lucruri țin de trecut. Apoi a intervenit o schimbare de paradigmă cu plăți compensatorii în funcție de tipul și cantitatea de produse agricole. Apoi a intervenit decuplarea, adică primele subvențiile au fost fuzionate și uh, Uh, s-au acordat pe bază de suprafață cultivată. Acum, Comisia propune o nouă schimbare de paradigmă cu un transfer parțial al responsabilității care ar trece din mâinile Comisiei în mâinile statelor membre. Comisia Europeană dorește astfel să răspundă la plângerile potrivit cărora ar exista prea multă reglementare prea detaliată. Însă, întrebarea reală e dacă, în acest fel, vom mai respecta sau nu principiul subsidiarității. Apoi ne întrebăm dacă n-ar fi oare mai judicios să continuăm să dezvoltăm PAC așa cum este ea astăzi, doar cu câteva modificări atunci când e necesar. Marele avantaj al pieței agricole e evident. Toate statele membre profită, atât producătorii cât și consumatorii. Dar asta înseamnă că în ce privește concurența, Condițiile de producție și condițiile administrative trebuie să fie aceleași pentru toți. Mă tem că odată cu transferul responsabilității către statele membre, vom crea așteptări ce nu vor putea, uh, la care Comisia nu va putea răspunde. Comisia nu va putea accepta 27 de tipuri de um, evaluare, controle, rezultate cu diferențe mari între fiecare din aceste sisteme. Iar marja de manevră promisă statelor membre, cred eu, va face ca actele de implementare să prevaleze în fața actelor delegate. Odată cu propunerea Comisia trebuie să prezinte actele delegate și actele de implementare, așa încât statele membre și agricultorii noștri să știe exact la ce să se aștepte. Nu pot să cred că reforma va permite reducerea poverii administrative. A fost o promisiune făcută la fiecare dintre reforme. Niciodată povara administrativă nu a scăzut, ci din potrivă birocrația a crescut. Dacă vrem realmente să combatem această povară administrativă, trebuie să acceptăm să renunțăm la unele lucruri, cum ar fi suprimarea drepturile la plată pentru primele în funcție de suprafață sau unele sancțiuni bunoară prevăzute la pilonul 1. În secolul 21 asistăm la o urbanizare crescândă, în special în America și în Asia și asistăm la un exod rural, chiar și în țările noastre, în Europeană, agricultura este coloana vertebrală a spațiului rural. Odată cu condiționalitatea în ce privește mediul și clima sub pilonul 1, punem în uh, dificultate asigurările de care până acum puteau profita fermierii. Sunt uh, încântat că o anumită degresivitate a fost uh, pusă în aplicare în Germania. Bună oară, Însă ar trebui să putem repartiza în mod echitabil subvențiile. Mă gândesc uh, în special la ajutorul pentru primul hectar cultivat. Și sigur că totul depinde de dimensiunile exploatației agricole. Uh, așa ceva ar fi uh, bine acceptat și de public. Iată o modificare, repet, care ar fi primită bine. Plățile directe ar trebui să meargă direct la uh, Um, agricultorii care uh, fac doar asta, Apoi există categorii defavorizate sau în uh, regiunile de acces dificil. Există și fermieri uh, care lucrează part-time și apoi mediul, clima, sunt toate aspecte care interesează foarte mult atât mass media cât și publicul larg, iar propunerile comisiei se concentrează pe condiționalitate, pe mediu și climă, cum spuneam. Exigențe tot mai mari în termeni de calitate, de protecția mediului și a climei, de protecția consumatorului, antrenează o creștere a costurilor odată cu introducerea unor noi uh, elemente legislative țări, precum Austria, Uh, Baden-Württemberg sau Bavaria, care au atins un nivel crescut uh, sub pilonul 2, vor fi defavorizați prin, prin condiționalitate pentru că fac deja enorm de multe sub pilonul 1 și aș cita două cifre pentru a vă explica argumentul meu. Programele pentru peisajul de cultură și contractele de protecție a mediului includ o serie întreagă de program în Bavaria, vorbim de 1,2 milioane de hectare, 45% din suprafețe, din suprafețele agricole, uh, beneficiază de un astfel de program agricol și de mediu. Bavaria permite astfel obținerea unor venituri importante. Noul sistem face în așa fel încât statele membre trebuie să prezinte un raport anual în ce privește uh, rezultatele obținute. Mă refer deci la un raport de activitate. Și, insist, pentru a obține ameliorări într-un, ameliorări într-un cadru natural, trebuie să aștepți. E foarte dificil ca după un an să poți prezenta deja niște rezultate tangibile, <clears throat> care în plus să le poți cuantifica. Nu vorbim aici de o mașină sau uh, ceva mecanic trebuie să aștepți, e nevoie de timp atunci când se au uh, măsuri de mediu ca să poți obține și un rezultat. În rezumat, aș spune că avem nevoie de o politică agricolă ce se axează pe coeziune în Europa, care să permită activităților agricole să se deruleze în continuare, care consolidează zonele rurale și își aduce contribuția Uh, la activitatea agricolă și care, firește, permite producerea uh, alimentelor în cantitate suficientă. Doresc succes tuturor, inclusiv comisiei, în acest efort. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule ministru. Mulțumesc de a vă fi prezentat poziția, ideile, expertiza și dorințele de asemenea. Acum o să dăm cuvântul domnului Jacques Carl, președinte al Agriculturii și Strategii din Franța. Aveți la rândul dumneavoastră 10 minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Îndrăznesc să intervin cu o prezentare foarte transparentă și uh, o să mă țin de cele 10 minute. În primul rând, nu putem să vorbim despre viitorul PAC sau despre PAC în general, fără să facem o comparație rapidă cu celelalte mari politici agricole din lume. Aveți aici evoluția bugetelor agricole în întreaga lume și v-ați dat seama că există trei evoluții semnificative. Bugetul Chinei s-a mărit de 5 ori de la începutul anilor 2000, bugetul american uh, s-a dublat și ansamblul bugetelor europene, deci din Uniunea Europeană, a fost redus în mod semnificativ și vom vedea că predicțiile Comisiei uh, duc la o uh, reducere drastică până în 2027. Uh, prietenii noștri americani acordă cam 500 uh, de euro pe locuitor, uh, în China cam 200, și vă amintesc că nivelul de trai este de trei ori mai mic decât în Europa, în China. Așadar, scopul nostru ar trebui să uh, avem politici publice care să creeze concurență în lume, care să fie concurență care să fie puternică și să depășim, să contrabalansăm uh, sus, sprijinul puternic pe care îl au țări precum China. Dacă este să ne luăm după propunerea Comisiei, vom asista până în 2027 la o scădere cu 30% a bugetului pentru agricultură. Este o situație îngrijorătoare. Atunci când avem o anvelopă bugetară constantă, este clar că avem loc și pentru alte politici. Și atunci când apar alte politici, mi se pare uh, că nu este bine să se reducă uh, Um, uh, bugetul pentru agricultură și o scădere cu 20 de miliarde reprezintă 1% uh, din bugetul total uh, și trebuie să ne gândim că PAC este 50%, încă este 50% din bugetul total. Deci, iată, pe de o parte integrăm, pe de o parte spoim. Și Cred că trebuie să ne punem aici o întrebare politică uh, pe fond și nu știu cum vor fi primite remarcile mele în această Comisie pentru Agricultură. Dacă este să tragem învățăminte în urma propunerii Comisiei pentru PAC post-2020, ei bine, ajutoarele decuplate, care sunt încă la baza PAC, amintesc că singura țară din lume care uh, a Uh, în singura regiune din lume este Europa, care are încă ajutoare decupla, decuplate și se folosesc reguli încă din anii 80 și um, atunci când semnalele pieței arată că se scufundă prețurile și chiar veniturile, mi se pare că demersul nu e bun. Planurile strategice propuse statelor membre uh, se referă la un transfer de responsabilități care arată, trădează o neputință a Europei care nu poate să mențină o politică o comună. Se, pentru că această politică va trebui să se bazeze pe o mână de lucru redusă, pe buget redus și planuri care vor oferi o orientare, dar vor duce la o fragmentare și la o divergență, la prăpastii și mai mari între statele membre. Uh, de asemenea, ne dăm seama că intervențiile sectoriale, care ar putea să extindă logica OPC pentru fructe și legume la toate tipurile de producție, însă aici bugetul a fost uh, plafonat la 3% și asta este insuficient. În ceea ce privește articolele 219 la 223, care oferă Comisiei Uh, uh, puterea de a gestiona crizele, oricare ar fi acestea. Ei bine, acestea sunt cât se poate de necesare, dar, din nou, în regulamentul propus de comisie nu există niciun element concret și precis în ce privește domeniul de aplicare a acestor articole. Revenim la această temă. Uh, Instrumentele private pentru gestiunea riscurilor, asigurări, fonduri mutuale, uh, instrumentul de stabilizare a veniturilor sunt insuficiente pentru că prețurile agricole nu fluctuează în funcție de costurile de producție. Ajutoarele decuplate sunt eh, scumpe și ineficiente din motivele pe care le-am eh, enumerat. Performanța ecologică este insuficientă pentru că dorim o politică mai ambițioasă, dar folosim aceleași instrumente. Nu putem să includem în, nu putem, se pare, să includem politica de mediu în politica agricolă, pentru că se, sunt subminate amândouă astfel. Propunerile noastre de la Agriculture Strategii este, sunt, acestea sunt pliate uh, pe cele două piloane și din ele am făcut patru piloane. Se favorizează astăzi o, astfel o mai bună organizare economică, Uh, de exemplu, o stăpânire mai bună a ofertei pentru um, AOP-uri, pentru um, asociațiile de organizații de producătoare, un nou pilon care să fie dedicat, uh, pilon 2 care să fie dedicat gestiunii crizelor, un nou pilon 3 care este explicit pentru tranziția ecologică și energetică și un nou pilon 4 pentru uh, regenerarea populației, pentru înnoirea generațiilor și pentru investiții. Pur și simplu astfel um, se transferă din nou înspre nivel central, înspre Europa, noi responsabilități pe care acum um, propunerea Comisiei le dorește renaționalizate. Mergem acum la structura pacului actual și voi vorbi despre evoluțiile recomandate. Avem astăzi patru regulamente. Plăți directe, dezvoltare rurală, uh, OPC unică și regulamentul orizontal. Evoluția propusă de comisie este regruparea în cadrul regulamentului pentru planuri strategice, um, intervențiile sectoriale și primul pilon. Astfel, um, tot ce este stocuri publice um, este lăsat uh, deoparte Acum, articolele 219 la 223. Noi cerem să se uh, ceară sau să fie, să se progreseze plățile decuplate și trebuie să avem un regulament al gestiunii crizelor care uh, ar permite statelor membre să aibă în continuare o anumită responsabilitate la nivel european care să se refere la gestionarea crizelor. Uh, dar um, vă amintesc că în Statele Unite ajutoarele alimentare se ridică la 500 de miliarde și un sfert din, această, din aceste uh, fonduri merg direct la agricultori. În încheiere, vă amintesc că propunerea pentru gestionarea riscurilor și crizelor ar, reveni, ar veni să întărească primul regulament cel referitor la planurile strategice și intervențiile sectoriale, acestea fiind limitate astăzi la 3% din pilonul 1. Deci trebuie să existe mijloace mai semnificative. Statele membre trebuie să acționeze în cadrul european și apoi OPC unică trebuie să integreze și gestionarea crizelor și ajutoarele contraciclice. În ceea ce privește articolele 219-223, aici uh, Comisia, prin delegare sau prin acte de executare, are puterea de a interveni uh, pentru a întări statele membre în caz de criză. Ei, aici trebuie să, e bine, aici trebuie să definim ce înseamnă aceste crize, pentru că ele nu sunt definite. Și în propunerea Comisiei nu există niciun fel de evoluție față de regulamentul din 2013. Trebuie să vedem, de asemenea, cum pot să-și definească planurile strategice și obiectivele statele membre. De data aceasta, și unde trebuie să intervină uh, comunitatea europeană. Și cadrul de performanță trebuie să fie aceleași, același uh, pentru intervenția uh, de la Bruxelles ca și pentru intervenția statelor membre. De asemenea, este nevoie de uh, un regulament pentru prevenirea riscurilor uh, de către agricultori și este nevoie de asemenea de Uh, o adaptare a regulamentului OPC. Aceste lucruri au nevoie de un buget constant și o, de o valoare bugetară adăugată mai bună. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cincuie. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Matias Borst, vicesecretar general al Asociației Bavareze a Agricultorilor. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Mitglieder des Europaparlaments. Stimați eurodeputați, prezint Asociația Fermierilor din Bavaria și trebuie să spun că aceasta este o ocazie foarte importantă pentru noi. Suntem aici ca să vorbim despre fermieri, despre fermele lor, despre viitorul agriculturii. Această discuție nu ar trebui să rămână doar la un nivel teoretic, ci uh, în loc de, de indicatori, niveluri și alte lucruri abstracte, ar trebui să fim conștienți că aici vorbim de fapt despre locuri de muncă, despre uh, mulți oameni care trăiesc pe aceste ferme peste tot în Europa și care trebuie să poată trăi în continuare. Vreau să vă spun că avem puncte de plecare extrem de diferite noi cei care suntem membrii asociației noastre. Vedeți uh, în această imagine că avem uh, diferențe de talie foarte mari, uh, pentru că în Bavaria avem foarte multe ferme de tip familial, însă la nivel european vedeți uh, că sunt ferme și mai mari și mai mici. În Uniunea Europeană sunt ferme de doar mai mici decât ale noastre, de pildă. Deci este important să ținem seama de faptul că uh, nu suntem toți creați pe aceeași măsură. Acum, politica agricolă comună se bazează pe doi piloni și din propunerea pe care am văzut-o va continua să se sprijine pe acești doi piloni. În uh, discuțiile publice uh, am văzut că accentul se pune mai mult pe plățile directe, dar în Uniunea Europeană situația este mult mai diversă. Din 2010 încoace, în Germania și Austria, de pildă, lucrurile au fost relativ constante. Plățile uh, necuplate au scăzut uh, plățile au fost duse, de fapt, la nivel regional. Am încercat să vedem dacă sunt uh, anumite zone care au nevoie de sprijin special din partea noastră și acestea sunt decizii care se iau la nivel regional, cel puțin până în 2020. Însă, în restul Uniunii Europene, situația este diferită în ce privește uh, plățile directe necuplate. Majoritatea sunt necuplate, însă uh, valoarea cererilor de plată diferă foarte mult în Europa de Est, de pildă, unde se folosește sistemul de plată unică pe suprafață față de restul Europei. De aceea zic, e important să vedem unde se situează statul membru respectiv în care se solicită o plată directă pentru fermieri. Să vedem dacă acei fermieri chiar lucrează pe ferma respectivă. Dacă ne uităm la Germania, la cum funcționează al doilea pilon, din nou vedem diferențe considerabile între statele membre. În Germania, adică într-un singur stat membru, iarăși avem uh, diferențe. Plățile directe s-au uh, armonizat de la începutul perioadei de programare curente, totuși situația diferă în funcție de landul la care ne uităm. Pentru uh, pilonul 2 uh, vedem că resursele uh, cheltuite în funcție de land sunt în cuantum destul de diferit. Unii iau măsuri care sunt pentru protejarea mediului înconjurător. În schimb, în Bavaria, noi suntem fruntași, avem un nivel destul de ridicat de sprijin, 200 de euro pe hectar la acest pilon, pentru toate suprafețele cultivate în Bavaria, deci nu doar pentru suprafețele obligatorii, ci toate suprafețele care se încadrează la acest pilon. Iată, un lucru la care cred că merită să ne gândim. Situația individuală a fiecărei țări. Trec acum la propunerea făcută de comisie. Din câte s-a spus, este o propunere destul de dureroasă, mai ales în ce privește plățile directe. Noi vom primi cu 40 de milioane de euro mai puțin pe an la pilonul 1 și nici la pilonul 2 nu o să stăm prea bine. Din nou, să nu uităm că vorbim despre oameni care trăiesc în aceste ferme. Eu cred că ar trebui să îmbunătățim propunerea, să îmbunătățim situația, pentru că lucrurile nu prea arată bine. Acesta e noul model de punere în aplicare. Relația directă cu beneficiarii să fie la nivel de state membre, statele membre să fie mult mai implicate în planificarea strategică și așa mai departe. Da, este o idee care merită explorată. Suntem dispuși să facem un efort, pentru că respectăm principiul subsidiarității. Dar oare asta nu lasă o portiță deschisă actelor delegate și de punere în aplicare? Pentru că știm din experiență că Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European are un mandat, are o un cuvânt de spus aici. Și cred că mm, unele dintre măsuri ar trebui să fie regândite. Controlele suplimentare și sancțiunile ce vor trebui aplicate de statele membre, de pildă, nu știu dacă mm, uh, vom rămâne sub pragul de semnificație. Dacă ne uităm pe partea dreaptă, în acest diapozitiv, eu am încercat să reprezint propunerea comisiei vedeți uh, în partea de jos condiționalitățile După cum uh, vedeți aici, apar foarte multe măsuri uh, de înverzire. În Bavaria noi cheltuim mult pe măsurile uh, ecologice, dar Tirolul de Sud, în Italia, în Austria, face la fel. Deci sunt programe care pot să aibă un impact foarte mare, foarte bun, dar dacă mergem prea mult pe partea de înverzire, riscăm să producem efect contrar, să înrăutățim lucrurile. Poate că avem uh, prea mult pe partea de um, înverzire și prea puțin pe flexibilitate. Nu vrem, uh, bineînțeles, să dezavantajăm fermele, biofermele ecologice, dar nici să dezechilibrăm sistemul. Pe acest diapozitiv apar mai multe scenarii posibile în funcție de cum o să decurgă eh, discuțiile la nivel european în legătură cu această schemă verde, dacă ea va fi obligatorie sau facultativă. Și apoi, care eh, vor fi condițiile? Pentru că avem eh, eco, condiționalitate, avem condiții de înverzire, trebuie să ne gândim bine la ele. Considerăm că principalele prevederi ar trebui păstrate, cele din actuala politică agricolă comună, și în Germania au uh, început dezbateri la nivel uh, ministerial, dar și la nivel de stat federal. Și am uh, constatat în aceste discuții că există interese regionale diferite, de aceea e foarte greu să agrem un plan național pe care să îl accepte toată lumea. Când avem uh, structuri federale, trebuie să asigurăm și un grad de flexibilitate. E destul de greu de realizat. Sunt, uh, de asemenea, uh, sarcini care trebuie să fie în continuare la control bugetar, la Curtea Europeană de Conturi. Vrem să controlăm modul în care sunt cheltuiți banii ce nu vrem este să lăsăm pe din afară Comisia de Control Bugetar. La pilonul 2 vrem să continuăm programele care au mers bine până în prezent. Se discută despre schema de înverzire, despre condiționalități la pilonul al doilea. Vă rog frumos să aveți în vedere faptul că avem nevoie de norme avem nevoie de reguli dacă desemnăm statele membre ca fiind responsabile, dacă le dăm lor această responsabilitate, să permitem și o flexibilitate, pentru că, după cum spuneam, avem nevoi diferite. Monitorizarea de care se vorbește pare să fie opțională, să fie facultativă și nu obligatorie începând cu 2021. Apoi, în ce privește plățile redistribuite, văd că în loc să se prefere plafonarea și degresivitatea, se merge mai mult pe hectar. În concluzie, vă invit să reflectați la definiția fermierului adevărat, genuine farmer. Avem regulamentul Omnibus, care va trebui aplicat Problema este că sunt foarte mulți fermieri care lucrează doar cu jumătate de dormă, care lucrează doar sezonier. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să salut invitații domnului Flanagan, domnului Nicholson și domnului Svoboda, care sunt aici în sală. Avem uh, așadar invitații din Republica Cehă, din Slovacia. Doamna Melior, de asemenea, are invitați. Ne pare rău că nu avem suficiente scaune pentru toată lumea. E o temă interesantă și presupun că de aia e atât de mult interes. Avem atât de mulți participanți, mai mulți decât de obicei. Da, și doamna Schneider are invitați. Îmi cer scuze că am uitat. Mergem mai departe. Dăm cuvântul următorului uh, vorbitor. Avem uh, reprezentanții CS și CEORE cu care lucrăm îndeaproape și le mulțumim pentru buna colaborare. Urmează domnul Guillaume Cross, care este raportor al Comitetului Regiunilor pentru Politica Agricolă Comună post-2020. Este și vicepreședinte al Consiliului uh, Occitaniei din Franța după care o să vorbească reprezentantul CS. Acum, deci, domnul Guillaume Cross. Aveți cuvântul. 10 minute. Merci. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație și că îmi permiteți să mă exprim în ce privește opiniile autorităților locale și regionale vis-a-vis -vis de reforma PAC. Încerc să mă concentrez pe câteva teme planurile strategice. Pe de o parte, s-a vorbit deja, apoi dezvoltarea rurală, piețele agricole și plățile directe. În avizul pe care l-am adoptat în iunie 2017, Comitetul Regiunilor a făcut un apel la Uniunea Europeană pentru a transforma PAC într-o politică agricolă justă, durabilă și solidară. Dar propunerile legislative ale Comisiei Europene nu răspund apelului nostru și nici mizelor de model agricol durabil uh, în respectul climei și al biodiversității. În ce privește planurile strategice naționale, propunerea legislativă tinde să marginalizeze sau chiar să compromită rolul și autonomia regiunilor europene în gestiunea PAC. S-a spus deja. Și asta încredințându-le simpla sarcină de a pune în aplicare măsuri stabilite la nivel național. Aplicarea unei astfel de scheme de organi- de organizare a FEADER ar risca să dizolve experiența bogată de administrare dobândită în ani și ani de numeroase regiuni europene și ar priva anumite regiuni de elaborarea unor planuri de dezvoltare rurală uh, adaptate realităților de pe teren și asta în conformitate cu obiectivele Comisiei Europene. Rolul cheie jucat de regiunile europene în gestionarea, administrarea și punerea în aplicare a PAC trebuie să fie, din punctul nostru de vedere, atât menținută cât și consolidată. E mesajul pe care l-am adresat în numele Comitetului Regiunilor doamnei Köstinger, care prezidează, cum știți, Consiliul Agricol Informal uh, la Viena. A prezidat acest Consiliu pe 24 septembrie și la Parlamentul European, la Strasburg, în 3 octombrie, cu prilejul conferinței asupra rolului regiunilor în administrarea PAC. Mai mult decât atât, pro, aș propune ca obiective uh, cu rezultate în cifre să fie integrate în regulament pentru a garanta eficacitatea și armonizarea planurilor strategice. De exemplu, un procent de sporire a numărului de exploatări exploatații bio, un procent de reducere a emisiilor agricole a gazului cu efect de seră, un procent de reducere a folosirii pesticidelor uh, și așa mai departe. Acum, trecând la dezvoltarea rurală, printre numeroasele provocări uh, pentru viitoarea politică agricolă comună, un mai bun echilibru teritorial e, desigur, în centrul preocupărilor Comitetului Regiunilor. În ciuda unui sentiment justificat de abandonare a zonelor rurale, care adesea se traduce printr-o sporire a euroscepticismului pe astfel de teritorii, și în ciuda obiectivului de coeziune teritorială înscris în tratatul de la Lisabona, noi constatăm că acum Comisia propune o reducere de 28% a bugetului FEADER. Dezvoltarea rurală ar fi, deci, victima principală a tăierilor bugetare, în vreme ce Banca Mondială recomandă concentrarea PAC tocmai pe uh, subvențiile din pilonul 2. FEADER n-ar mai fi inclus, deci, în stra- cadrul strategic comun, deși noi am insistat în avizul nostru asupra necesității de a continua armonizarea regulilor de funcționare a fondurilor structurale printr-un cadru strategic comun pentru a facilita atât programarea cât și administrarea dezvoltării rurale și de a favoriza uh, abordările de tip integrat și teritorializat. De cealaltă parte a balanței acestei fragmentări a politicii de dezvoltare rurală, vedem că uh, în regulamentul FEDER Comisia propune consolidarea axei urbane. Dacă această orientare continuă, va fi foarte greu de uh, apărat proiectul european în fața uh, cetățenilor care trăiesc în zone rurale. În ce privește cel de-al doilea pilon și măsurile sale, ne opunem transferului de la pilonul 2 către pilonul 1. Respingem potrivit avizului nostru de anul trecut, propunerea în ce privește gestionarea riscurilor economice, care ar finanța mai mult uh, companiile de asigurări decât fermierii și nu are nimic uh, de a face cu Fondul de Dezvoltare Rurală din care ar prelua mult prea multe fonduri. În ce privește asigurările climatice și sanitare, preconizăm uh, fonduri mutuale naționale și a susține moduri de producție mai reziliente și mai autonome. În ce privește investițiile, acestea trebuie condiționate cu o evaluare pozitivă a impactului lor de mediu și trebuie să fie plafonate undeva la 10% din bugetul din pilonul 2. În ce privește ICHN, propunem un minim de 15% până la 20% din bugetul pilonul 2 în acele țări unde aceste indemnizații compensatorii pentru handicap natural se pot aplica. În ce privește modurile de producție și calitatea, propunem obligativitatea includerii unor măsuri în favoarea conversiei către bio a filierelor scurte, res, um, uh, alimentarea bio și locală, filierele de calitate, agricultura de munte și așa mai departe. Ajung acum la punctul 3, piețe agricole și veniturile agricultorilor. Mulți uh, fermieri își, pier- își vând produsele în pierdere. Fără prețuri agricole juste, fără recunoaștere economică, tinerii uh, se vor îndepărta tot mai mult de aceste meserii. Anul trecut, Comisia, uh, Comitetul Regiunilor a reamintit că reglementarea piețelor e mai eficace și mai puțin costisitoare decât declanșarea unor măsuri a posteriori. Uh, regulamentul OCM propus astăzi de comisie nu prevede decât programe sectoriale naționale, facultative și, în bună măsură, insuficiente pentru a preveni crizele sectoriale într-o piață unică europeană. Doar 3% uh, din bugetul pilon 1. Uh, criza laptelui și examinarea detaliată a arătat insuficiența instrumentelor. Uh, S-a citat și regulamentul Omnibus și am solicitat ca toate, pentru toate produsele să pună în aplicare programe de reducere a producției în caz de grave perturbări ale pieței. Mai propunem și uh, înființarea unor observatoare ale pieței pentru a vedea care este costul real al producției. Începește plățile directe acum. Ne dorim, sigur, o repartizare mai justă și mai solidară și recomandăm, deci, o convergență internă și externă uh, de 100% până în 2027. Ce privește plafonarea, anul trecut, în raport, uh, preconizam uh, plafonarea și modularea pe activ agricol a plăților directe. Dacă conversia se face, criteriile din păcate, fac ca măsura să fie ineficace. Dacă e să luăm în calcul și ocuparea, vorbim de 50% din costurile cu forța de muncă. Ne trebuie un sistem mai simplu, uh, care să țină seama doar de costul salarial. Ar fi injust ca mâna de lucru agricolă de pe marile exploatări să fie susținută 100% prin ajutoare publice, comparativ cu alte sectoare economice bunoare plafonarea trebuie să fie obligatorie pentru statele membre. Plata redistributivă. Mm, propunem o sporire cu 30% pentru acest dispozitiv, care e cel mai eficace pentru redistribuirea ajutoarelor către uh, fermierii mici și mijlocii, garantându-ne niște teritorii rurale vii. Și de asemenea trebuie să fie obligatoriu pentru statele membre. În ce privește plățile cuplate, este indispensabil care să fie menținute uh, pe toate teritoriile, în special pe pășuni și trebuie țintită autosuficiența alimentară a UE și modurile de producție durabile. Propun, deci, menținerea plafonării la 13% din bugetul din pilonul 1. Ecodispozitivele. Mă bucur de o obligație de a include condiționalitatea în ajutoarele de rotație a culturilor, cum am arătat și în avizul nostru, cu condiția ca această rotație să fie anuală dar a lăsat definirea numeroaselor măsuri ale dispozitivelor în mâna statelor membre riscă să ne ducă la niște strategii um, în scădere uh, vis-a-vis -vis de mediu, deci propun 30% ca fondurile din pilonul 1 să fie disponibile pentru aceste dispozitive, precum și o listă de măsuri obligatorii care remunerează practici virtuoase și reziliente. Modurile de producție benefice pentru mediu, biodiversitate, climat, sănătate nu sunt o simplă opțiune, ci se impun uh, în fața provocărilor actuale ale PAC. Iar PAC trebuie să îi ajute pe agricultori în această tranziție. În fine, ajutorul către micii fermieri trebuie să fie obligatoriu și nu facultativă. Sper că avizul CR Uh, avizul dumneavoastră va ține seama de preocupările autorităților locale și regionale și că politicile europene vor oferi în continuare populației rurale un viitor uh, pe toate teritoriile rurale. La începutul lui decembrie va fi votat raportul dumneavoastră și uh, um, vă vom comunica rezultatele activității noastre și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum îi dăm cuvântul domnului John Breyer, raportor pentru secțiunea NAT la Comitetul Economic și Social European. 10 minute, nicio secundă în plus. Uh, thank you, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă prezint opinia secțiunii NAT ACS. Mulțumesc Comisiei Agri pentru munca depusă în ultimii ani pentru a sublinia uh, importanța PAC. Ce consideră că PAC a fost una dintre cele mai de succes politici ale proiectului european, încă de la începutul său acum 50 de ani. A contribuit la unitatea, coeziunea și pacea în Europa. Este o politică multifuncțională care aduce suveranitate alimentară, securitate alimentară și se bazează pe modelul european de agricultură, oferind hrană în mod durabil și sustenabil pentru 500 de milioane de cetățeni. Există astăzi noi provocări uh, de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă, de a combate uh, uh, încălzirea climatică, schimbările climatice și de a hrăni o populație de aproape 10 miliarde. 3 milioane dintre acești 9, 3 miliarde din acești 9 miliarde vor trăi în zone cu stres hidric. Va fi uh, foarte stresată, foarte multă presiune pusă și pe PAC. Uh, este esențial, deci, să avem un buget adecvat. Ce se respinge scăderea de la 38 la 28% în următoarea perioadă de programare. De asemenea, respingem reducerile de la ambii piloni. Aceste măsuri vor duce la o presiune foarte mare pe piața internă și uh, nu li se poate cere agricultorilor să plătească ei de două ori pentru Brexit. În avizul nostru am spus foarte clar că PAC trebuie să fie o politică comună, fără cofinanțare la pilonul 1 și fără renaționalizare. CSM crede în modelul pe doi piloni, și nu dorim să existe transferuri între piloni. Suntem împotriva transferurilor de la pilonul 2 la pilonul 1 și transferurile pe direcția inversă trebuie să aibă loc dacă sunt cofinanțate de statele membre pentru a menține o politică echitabilă. CEDE ce se sprijină noul model de uh, de livrare și Asemenea, planuri strategice ar îmbunătăți condiționalitățile pentru mediu, pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru protejarea peisajelor, revitalizarea zonelor rurale și așa mai departe. Veniturile fermelor trebuie să fie um, în inima noii reforme a PAC, pentru că fermierii simt din ce în ce mai mult presiunea uh, economică. Trebuie deci să se găsească un echilibru în lanțul alimentar. Noi sprijinim subsidiaritatea, însă avem câteva preocupări, câteva îngrijorări și considerăm că uh, Comisia trebuie să păstreze definiția principiului de fermier activ, fermier adevărat. Subsidiaritatea nu poate să ducă la un uh, teren de joc inegal, la o dezechilibrare a uh, puterii de negociere. Trebuie să existe mai multă flexibilitate pentru statele membre, mai ales în ceea ce privește atingerea rezultatelor. Nu credem în soluții universale. Există provocări diferite în diferitele state membre și regiuni. Uh, deșertificarea, abandonarea zonelor rurale, uh, venitul exploatațiilor, protejarea peisajelor, protejarea resurselor comune de apă, uh, protejarea aerului. Este nevoie să nu creștem birocrația la nivel de fermă. Trebuie să folosim Uh, noile tehnologii. Comisia trebuie să aibă noi uh, obiective pentru a sublinia uh, valoarea adăugată a PAC. PAC creează locuri de muncă, contribuie la dezvoltarea rurală și la unitate și pace. Și pentru uh, trebuie să prevenim urbanizarea zonelor rurale în Uniunea Europeană. Planurile strategice trebuie să Uh, atingă obiectivele propuse de comisie, nu să crească presiunea și birocrația la nivel de fermă. Ce se sprijină plafonarea? Trebuie însă să se țină cont de muncă uh, în, în, la nivel de exploatație și um, noua PAC are ambiții mai mari din buget pentru măsuri de mediu, 30% pentru combaterea uh, măsurilor uh, pentru combaterea uh, schimbărilor climatice. Noi sprijinim plățile cuplate, cuplate pentru a preveni abandonul zonelor rurale. De asemenea, suntem pentru sprijinirea zonelor rurale și, și pentru plățile pentru zonele de pășunat. De asemenea, aceste, aceste măsuri sunt foarte importante pentru, a, pentru captarea uh, dioxidului de carbon. Noi sprijinim măsurile pentru tinerii uh, fermieri și, de asemenea, trebuie măsuri suplimentare la pilonul 2. Plățile trebuie să fie mai mari aici pentru bunăstarea animală. Credem, de asemenea, că agricultura are un rol extrem de important uh, în uh, reciclarea, reciclarea nutrienților, uh, folosirea apei recirculate, Uh, pentru protejarea ecosistemelor și pentru păstrarea la minim a ampretei de carbon. PAC ar trebui să prevină scurgerile de carbon. Este nevoie să producem uh, alimente într-un mod care să uh, reducă emisiile de carbon, în același timp păstrându-se standardele alimentare și prevederile fitosanitare. De asemenea, ne îngrijorează uh, Uh, comerțul cu țările din Mercosur, care nu au aceleași norme ca și noi. Comitetul Economic și Social consideră că succesul PAC va depinde de buget, care acum este insuficient. Reducerea poverii birocratice asupra, uh, asupra Uh, fermierilor. Este de asemenea planuri strategice care să țină cont de uh, provocările fiecarei zone. Toate acestea trebuie să fie luate în considerare în propunerea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Dacă dorește, Comisia Europeană poate să răspundă la observațiile experților și invitațiilor noștri. Dacă doriți să clarificați ceva, dacă doriți, aveți cuvântul acum. Uh, firește că veți avea cuvântul după ce vor interveni uh, deputații. Domnule director general sau reprezentantul directorului general, doriți cumva să vă exprimați? Doriți să interveniți acum sau mai târziu? Depinde de dumneavoastră, poate mai târziu. Uh, But uh, no more less, uh, like 10 minutes. Nu mai mult de 10 minute, spune președintele. Uh, first of all, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, prezentările și punctele de vedere exprimate de personalitățile invitate pentru această audiere și vreau să vă mulțumesc că dați ocazia și comisiei să facă câteva observații. Vreau să mă refer la uh, regulamentul privind planificarea strategică, iar colegul se va referi la regulamentul orizontal. Nu o să vorbesc deloc despre aspectele bugetare, pentru că acestea le vom discuta în contextul CFM și nu în contextul PAC. Însă, dacă la acele discuții șefii de state, de guverne sau miniștrii de finanțe hotărăsc să rămânem la nivelul actual de buget, PAC nu va avea decât de câștigat. Propunerea noastră vine în urma unei consultări foarte largi cu părțile interesate, cu administrațiile, cu cei din uh, comisie, cu parlamentele naționale. Pe baza consultării acesteia, noi am uh, inclus în propunerea noastră o serie de elemente. Pentru prima dată, vrem să existe o metodologie coerentă a PAC, un singur plan strategic care să grupeze uh, intervențiile de piață, de piață, plățile și dezvoltarea rurală. Deci, Comisia pronește propune un singur plan pentru toate statele membre, dar asta uh, nu înseamnă că nu ținem cont și de specificitățile regionale, de rolul pe care îl au regiunile în elaborarea și administrarea acestui plan. Deci ele au suficient uh, loc să se exprime, iar autoritățile regionale își pot păstra în continuare rolul lor în partea de punere în aplicare a planului. În ce privește împărțirea sarcinilor, avem o diviziune a responsabilităților, păstrăm mai puține responsabilități la nivelul Uniunii Europene și dăm mai multe responsabilități statelor membre, cu grad de flexibilitate. Asta însă nu înseamnă că renaționalizăm PAC. Vrem să existe condiții de participare egale, să existe elementele comune pe care le cunoaștem și ce propunem în planul PAC este tocmai un cadru care să păstreze elementele necesare, permițând în același timp flexibilitate și respectând subsidiaritatea pentru statele membre care pot să își includă nevoile proprii în acest plan, pot să adapteze măsurile de sprijin. În ce privește noul model pe care îl propunem, vrem să trecem de la abordarea bazată pe conformitate, pe controle și sancțiuni, la o abordare nouă. De asemenea, avem o nouă arhitectură pentru mediu și climă. Avem trei niveluri. Condiționalitate, în primul rând, um, acestea vor fi practicile cele mai bune uh, care vor deveni condiții de participare egale pentru statele membre și care pot fi transpuse în standarde naționale și adaptate apoi la nevoile locale. Al doilea nivel ecocondiționalitatea, care se va regăsi la pilonul 1 și care va fi obligatorie pentru statele membre, dar facultativă pentru fermieri. Înțeleg că există aici o temere uh, cum vor uh, prezenta statele membre ecocondiționalitatea. Știm însă că statele membre există expertize, există abilitățile necesare pentru a crea ecoscheme corespunzătoare pe al treilea nivel, angajamentele folosite pentru climă, mediu și bunăstare animală la pilonul 2. Deci acestea se adaugă celorlalte două niveluri. Fiecare stat membru va avea multă flexibilitate în aplicarea acestor trei niveluri, celor trei elemente, pentru a demonstra ambiția pe care și-o fixează în materie de climă și mediu. S-a vorbit despre 30% din uh, cheltuielile la pilonul 2, 40% din pilonul 2, uh, mediu și climă. Da, există posibilitatea de a garanta aceste alocări și am mai introdus și alte condiționalități. O altă propunere este să țintim mai bine sprijinul uh, și alocațiile de completare a venitului pentru fermieri. Există în continuare un decalaj foarte mare între salariile din alte sectoare și veniturile care se obțin din agricultură. De aceea propunem o reducere și plafonare a plăților și o redistribuire a plăților. Mai avem și alte elemente. Avem um, prea multe acte de um, punere în aplicare, acte delegate pentru comisie, se spune. Comisia crede că acestea sunt necesare, dar pentru că trebuie să respectăm procedura de codecizie, care este una foarte complexă, um, putem, sigur, să renunțăm la o parte din aceste competențe pe care noi am dorit să le avem, dar asta înseamnă că uh, partea de punere în aplicare, de implementare va fi foarte rigidă. Și cedez cuvântul colegului meu. Mulțumesc! Am câteva observații de făcut pentru a completa cele spuse de colegul meu. Am spus că vrem uh, politici uh, care să fie bazate pe rezultate. Mi se pare importantă această schimbare de abordare trebuie să privim către ținta pe care ne asumăm și trebuie să discutăm ce anume vrem să facem, ce am reușit deja să realizăm în materie de PAC. A spus cineva aici că trebuie să definim valori și să calculăm cifre la nivelul Uniunii Europene. Uh, Uh, nu cred că interesează pe nimeni decât dacă aceste cifre vor fi defalcate la nivel de stat membru. Politica agricolă comună este extrem de complexă, după cum bine ne dăm seama, și am hotărât să optăm pentru o abordare ascendentă, adică uh, ne vom axa pe rezultate și vom analiza cu mare precizie ce se întâmplă în statele membre. Vrem să avem niște obiective înțelepte alese. Unii au spus că nu sunt de acord cu raportarea anuală a rezultatelor. Va trebui să așteptăm mai mulți ani pentru a obține rezultate. Uh, nu este uh, suficient un an de zile pentru a obține rezultate care să ne arate ce se întâmplă. Ma, depinde totul de calea pe care o alegem. Poate că va trebui să ne adaptăm uh, din mers, să suspendăm anumite plăți până când statele membre nu revin pe calea bună în cazul în care constatăm că ele s-au abătut. S-a mai vorbit și despre simplificare, întotdeauna un subiect sensibil. Simplificare înseamnă mai puține norme europene. Exact asta vrem și noi în propunerea noastră. Statele membre, dacă doresc, pot să adauge normele proprii, normele naționale foarte bine țintite în funcție de beneficiar, și au o marjă de manevră mult mai mare decât în trecut. Colegul meu s-a referit deja la importanța actelor delegate. Noi am propus strict ce considerăm că e minimul necesar. Avem 50% delegări mai puține în uh, această propunere față de față de uh, ce aveam în trecut. Domnul Carl a vorbit despre niște lucruri care îl îngrijorează, dar uh, totul este lămurit în propunerea noastră. Normele privind organizațiile producătorilor și rolul lor în lanțul agroalimentar este uh, consolidat. Regulamentul Omnibus ajută. Uh, vedem că agricultura primează asupra dreptului concurenței, tratăm și uh, practicile comerciale neloiale, asigurăm mai multă transparență a prețurilor, dar Înainte să facem propuneri suplimentare, modificări suplimentare, trebuie să vedem ce efecte vor produce acestea. Managementul crizelor, fonduri de rezervă, fonduri suplimentare. Deci vor exista bani disponibili în al doilea pilon pentru aceste fonduri care vor putea fi folosite de statele membre, iar statele membre pot să transfere fonduri între un pilon și altul pentru a le folosi în caz de criză. Iată, deci, un uh, lucru cheie. Apoi avem articolul 11 din uh, tratat care se referă la mediu. Mediul este în centrul politicii. Avem o politică transversală pentru mediu deci mi se pare important să includem cerințe de mediu peste tot. În ce privește înnoirea generațiilor și tinerii fermieri, avem uh, plăți suplimentare față de plățile directe, avem uh, primele de instalare la pilonul 2. Noi nu încercăm să venim cu o nouă arhitectură, cum s-a spus aici la Bruxelles, ci încercăm să ne asigurăm că măsurile care au funcționat în trecut vor fi continuate. Și totodată încercăm să rezolvăm problemele pe care le-am constatat. În asta constă propunerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Au vorbit uh, ambii directori general adjunct Acum o să-i rog pe raportor să ia cuvântul. Trei minute fiecare. Nu vă prezentați uh, întregul raport, vă rog frumos, ci doar uh, reacția față de cele auzite astăzi. Mulțumesc pentru generozitate, domnule președinte. Mă și miram să ne dați 90 minute. Bine, nu mai pierdem timpul, intru în miezul discuției. Eu sunt raportoare pentru planurile strategice, așa că, în primul rând, o să vă dau o definiție. Cum înțeleg eu acest document? Rostul acestuia este să asigure o politică agricolă comună și este o politică ce are nevoie de un buget suficient. Doresc să discut despre acest subiect, chiar dacă Comisia nu a făcut-o și îi sunt de acord, îi, îi sunt recunoscătoare uh, colegului meu pentru referirea pe care a făcut-o la uh, buget și cu uh, relația comercială pe care o avem cu restul lumii, Mercosur de pildă. Aud cântece de sirenă care îmi vorbesc despre o capcană de ultimă generație, uh, adică să votăm chipurile întâi pac și apoi să vorbim despre buget. E o capcană, pentru că întâi trebuie să vorbim despre bani și apoi hotărâm ce facem cu ei. Dacă nu, n-am acționat foarte bine și cred că acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem noi Consiliului. La fel și în ceea ce privește aceste cântece de sirenă, în ceea ce privește salvarea uh, celui de-al doilea pilon și transferarea fondurilor de acolo la fondurile, la alte fonduri regionale. A, aici când auzim vorbindu-se, uh, și mă refer la spusele colegilor de la DG Agri și la um, spusele colegilor care spun că au o părere diferită față de a comisarului, banii din PAC sunt banii din PAC. Să nu ne încurcăm. Nu putem să vorbim despre dispersarea acestor bani și transferarea banilor în alte părți pentru domenii care nu se referă la agricultură. Și aici intru la capitolul 2. Agricultură. Banii din PAC trebuie să fie pentru agricultură și pentru politica de dezvoltare rurală. Aceasta trebuie să fie orientată pe obiectivul fundamental, adică localitățile unde își desfășoară agricultorii și crescătorii de animale activitatea. C. Comun. Intrăm în partea tehnică a documentului. Comun înseamnă că trebuie să existe reguli comune pentru că subsidiaritatea uh, Uh, pe care o oferă Comisia Statelor Membre este enormă, uh, atât de mare încât se estompează uneori uh, această parte comună a politicii comune. Și acest lucru trebuie să fie foarte clar. Ni se spune de asemenea că PAC oferă posibilitatea transferului de responsabilități. Ne spuneau experții de astăzi. Dar nu despre asta este vorba aici. Li se dă uh, puterea de decizie de a o lua pe cu totul altă cărare și astfel se termină cu totul cu politica comună. Deci astfel avem o politică mai puțin comună și cu un buget mai sărac. Este o adevărată schimbare de paradigmă. Iar această paradigmă, domnule președinte, face să trecem de la un sistem de la un sistem prescriptiv cu criterii obiective la un sistem cu obiective și indicatori. Despre ce e vorba? Este un venit, ajutor pentru venit, PAC, este o îmbunătățire, uh, pentru că acestea trebuie să fie obiectivele. E nevoie de o îmbunătățire continuă. De ce facem acest exercițiu? Pentru a Uh, simplifica PAC, ei bine, există o măsură de simplificare despre care nu vorbește aproape nimeni. Trebuie să restrângem cantitatea de documente, să limităm cantitatea de documente pe care trebuie să le prezinte fermieri în fiecare an. Este nevoie doar de un document per perioadă și trebuie să îi uh, uh, obligăm uh, pe cei din agențiile de plăți să comunice schimbările de care este nevoie în materie de documentație. De ce nu facem acest lucru? Este nevoie de o astfel măsură. Cred că definiția uh, agricultorului adevărat este fundamentală. Trebuie de asemenea să definim ce înseamnă un tânăr agricultor, pentru că definiția aceasta s-a schimbat față de cea de acum 20 de ani, pentru că îmbătrânirea populației este un fenomen real. Să hotărâm de asemenea ce înseamnă incorporare, pentru că nu am discutat acest lucru. Am fost foarte impresionată de colegul nostru de la Comitetul Regiunilor, care a înțeles foarte bine ce înseamnă plafonare. Nu am înțeles eu, în schimb, ce înseamnă această plafonare, dacă trebuie să fie voluntară, obligatorie. Oricum, este foarte clar pentru mine că femeia trebuie să ocupe un rol central în această propunere și eu mă voi ocupa ca în ziua de 19 să trimit la traducere un document în care să se vorbească despre rolul femeii în politica agricolă comună cu indicatori, cu obiective de bază și așa mai departe, pentru că cred că este fundamental acest lucru pentru dezvoltarea vieții rurale. Mă iertați că am depășit timpul, domnule președinte. Ja rozumiem, ale był czas na dyskusje polityczne. Președintele, vă înțeleg, dar dezbaterea politică a avut loc deja în momentul comunicării comisiei, atunci când a intervenit raportul Dorfman. Astăzi suntem în fața propunerilor legislative concrete, despre asta vorbim azi și aș vrea să continuăm să o facem astfel. Eu sunt de acord cu observațiile dumneavoastră, da, însă acum Suntem în etapa următoare deja, am trecut la aspectele tehnice. Domnule Andrie, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, teme tehnice, dar acestea se inspiră din date politice, iar vorbele doamnei Garcia revelă tocmai acest lucru, că nu suntem de acord cu propunerea făcută de comisie. Ne liniștește însă faptul că, până la urmă, putem uh, să invităm pe cine vrem aici trebuie să se schimbe tot ca nimic să nu se schimbe. Cam asta e baletul pe care îl dansăm Comisia. Uh, comis, Comitetul Regiunilor, ce se, toți experții s-au exprimat în diferitele abordări, ideea de fond e aceeași. Pro, propunerea Comisiei nu caută orientările. Și asta vrea să spună și doamna Garcia. 2019 să aveți propuneri legislative pe masă, intense, dense, vom face o grămadă de amendamente Eh, tocmai pentru că propunerea nu e la înălțimea mizei, a provocărilor. Trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt. Aici suntem în Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European. Insist. Deci, vorbim de politica agricolă comună, deci de dimensiunea continentală a acestei. E un continent care joacă la nivel internațional. Și de la bun început, repetăm și repetăm, nu suntem de acord cu propunerea Comisiei pentru că nu se ridică la înălțimea provocărilor și mizelor politice, economice, agricole și teritoriale. Nu puteți să ignorați luările de cuvânt ale raportorilor. Dacă suntem pe o piață globală, trebuie să vorbim de prețuri, de reglementare. Însă, dacă există uh, o verigă slabă în propunerea Comisiei, tocmai aceasta avem o dificultate majoră și recurentă, anume volatilitatea prețurilor. Iar aici nu intervine nicio propunere concretă din partea Comisiei. Practic, nu e o veritabilă reformă, pentru că nu are nici ambiții, nici perspectivă, nici mijloace. E o reformă pur administrativă din punctul meu de vedere. Se transferă responsabilitatea de la nivelul european la nivelul național. Iată nivelul de ambiție al reformei propuse de comisie. În niciun caz nu e la înălțimea mizelor continentului european azi. Toate celelalte continente au bugete specifice destinate alimentației, agriculturii. Singurul buget continental care face regrese e bugetul Uniunii Europene. Și nu vom înceta să spunem acest lucru, pentru că efectele uh, nu sunt pentru mâine sau poimine. Nu suntem un sindicat agricol aici, ci suntem un Parlament European și nu vorbim de agricultura de azi, ci de agricultura de mâine. Deci avem o problemă clară de strategie. Vorbim de 2050, de orizontul 2050 vorbim de 9 până la 10 miliarde de locuitori pe Terra în 2050. Apreciez intervenția colegului din Bavaria. Avem uh, aici pe colegul Albertes, un ilustru bavarez, dar nu putem privi Europa întreagă pe modelul Bavariei. Miza e altundeva. Și trebuie să răspundem la această miză politică agricolă alimentară pentru următorii 30 de ani. Vorbim de 2021-2027 și miza merge încă și mai departe, cum spuneam, până în 2050. Deci e nevoie de strategii reale, pe conținut, pentru că altfel nu vom răspunde provocărilor alimentației viitorului. Repet, nu suntem la înălțimea provocărilor la care trebuie colectiv să aducem un răspuns. Și toți trei raportorii aici putem să vă spunem că prin amendamentele noastre o să încercăm să restructurăm, să reabilităm PAC la nivelul ambițiilor europene. Este în Președintele, dragi colegi, sunt, uh, am un rol uh, destul de ingrat, pentru că trebuie să corectez anumite aspecte. Domnule colega, ați uitat ce ați spus chiar dumneavoastră. Vorbim aici uh, de OCEM și asta e esența raportului dumneavoastră, adică Organizarea Comună a Piețelor. Trebuie știut care e locul fiecărui element în uh, ce interval al dezbaterii. Nu vreau să apar aici comisia, dar ar fi fost mai rău dacă felicităm comisia. Uh, domnul Andrie, ați spus să avem o viziune politică asupra prezentărilor efectuate de experți. Obiectul ședinței de azi nu e raportul pe care noi îl redactăm sau nu, ci o discuție, o dezbatere, o audiere politică pe marginea intervenției experților. Ja, wir Președintele, aveți dreptate. Schwierigen Debatte ist, mir kommt es jetzt gerade so vor. Doamna Müller, am impresia că astăzi mergem pe o dezbatere de fond. În fapt, ar trebui să utilizăm timpul de care dispunem pentru a pune întrebări experților noștri prezenți aici și a utiliza această audiere pentru a vedea un maxim de opinii. Sigur, vrem să reformăm politica agricolă comună, ne dorim o PAC la înălțimea așteptărilor și vreau să spun foarte clar, la rândul meu, că uh, nu e vorba aici de a asigura subvenții pentru fermieri, vorbim de 500 de milioane de persoane care trebuie să poată mânca alimente de cea mai înaltă calitate posibilă și acesta e unul din obiectivele uh, comisiei noastre. Uh, Trebuie să ajungem la o calitate reală a alimentelor și, de asemenea, să permitem o viață decentă în zonele rurale. Există multe mize, multe provocări. Um, intervine exodul rural, concentrarea urbană, problema transportului o serie întreagă de responsabilități ce țin de competența comisiei noastre. În ce mă privește, mă ocup de regulamentul orizontal și care până la urmă va permite să urmărim aplicarea în statele membre și noi aici avem o viziune de ansamblu. Am uh, realizat deja progrese și aș spune că am avut deja patru ședințe ale raportorilor din umbră, um, o seamă de întâlniri în comisie. Sigur, avem o poziție critică, dar nu putem dezbate aceste subiecte decât cu comisia. Și vom prezenta ca atare amendamentele noastre. E adevărat, vorbim de o schimbare de paradigmă. Ehm, ne dorim o politică orientată spre rezultate, ehm, de planuri strategice, de indicatori anuali și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt noi, complicate. Suntem ehm, foarte critici și noi ne întrebăm dacă va interveni realmente o simplificare pentru fermierii noștri. Vom atinge acest obiectiv? cam știm ce avem de făcut, suntem în contact cu autoritățile naționale și nu mi-aș dori să restructurăm absolut tot și să pornim de la zero. Trebuie să găsim totuși o cale de mijloc și aștept cu uh, nerăbdare continuarea dezbaterii. Cred că va trebui să discutăm împreună cu experții, cred că avem multe întrebări să le punem Sigur că noi vom lucra pe fondul propunerii pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru agricultori și pentru a putea, de asemenea, să ne ocupăm și de aspectele administrative. Iată cum văd eu sarcina mea și a colegilor mei. Fiecare trebuie aici să încerce să obțină progrese. Parlamentul trebuie să acționeze. Parlamentul trebuie să lucreze intens pe acest dosar înainte de finele mandatului, tocmai pentru a obține rezultate bune. Președintele, mulțumesc foarte mult. Peste câteva clipe trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vom lăsa întrebări atât experților, reprezentanților ce ore respectiv CESE, precum și raportorilor. Acum am să dau mai întâi cuvântul coordonatorilor, începând cu domnul Des, două minute. Am pus eu caputul. Tu, ministru. Domnul Caputo, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, trebuie să mulțumesc raportorilor, pentru că mi-au întărit convingerea pe care o aveam deja, anume că această reformă trebuie îmbunătățită, propunerea trebuie îmbunătățită. În uh, săptămânile trecute am tot uh, întors problema pe dos și asta e concluzia la care am ajuns. Reforma PAC este una prea puțin ambițioasă, cum bine a spus colegul Andrieu, așa că noi ar trebui să încercăm să concretizăm puțin ambiția noastră. Eu cred că problema fundamentală aici este următoarea trebuie să continuăm să avem o politică agricolă comună și să evităm riscul regionalizării, care a fost uh, sesizat uh, chiar și de reprezentanții Comisiei. De aceea, cred că trebuie să adoptăm măsuri concrete, să existe măsuri obligatorii la toate nivelurile, după cum uh, s-a spus foarte bine în ce privește tinerii, micole, eh, micile întreprindere, plățile directe. În uh, grup am discutat uh, despre asta și mulțumesc lui Paolo de Castro pentru că a avut o contribuție foarte bună la discuție, noi am uh, reușit să punem la punct o listă de bune practici la nivel european, astfel încât uh, să corelăm planurile strategice naționale cu specificitățile fiecărui stat membru. Și apoi ne-am gândit că ar fi bine să reducem la minim actele delegate și de executare ale Comisiei. Astea sunt câteva aspecte fundamentale și aș vrea ca experienții, ca experții care sunt invitați aici să ne uh, spună ce părere au despre acestea. Domnul Des, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc invitațiilor pentru prezentările lor și mulțumiri și raportorilor pentru spusele acestora. vedem că se întrevăd anumite acorduri. Unul dintre acestea, fiindcă nu avem nevoie de 27 de seturi de, um, de planuri. Domnul Miller, care a fost ministru al agriculturii în landul Bavaria, a spus că țările care iau măsuri de mediu deja, care iau măsuri de mediu suficiente, nu trebuie să fie descurajate. Și nu dorim să vedem ca aceste măsuri care au fost luate de pildă în Bavaria să fie puse în pericol. Ca și colegul meu de la socialiști, cred că trebuie să schimbăm, să modificăm în mod masiv această propunere a Comisiei pentru a putea să contracarăm provocările viitoare ale politicii agricole și pentru a putea să le oferim uh, Uh, rezultate fermierilor noștri. De asemenea, aș dori să evoc un subiect pe care l-am mai discutat și în ultimul mandat, în ceea ce privește agricultorii din zonele montane. Nu putem să spunem că ei nu sunt agricultori adevărați, genuine farmers doar pentru că sunt obligați să își eh, tragă veniturile și din altă parte. Ei, de exemplu, pot să închirieze camere. Deci nu cred că trebuie să excludem pe aceștia de la definiție. Acum să trecem la partea financiară. Aș dori să spun că Dacă lucrurile se calculează la Bruxelles, atunci agricultorii vor primi doar 1% și este vorba aici despre 10 milioane de agricultori, 40 de milioane de locuri de muncă, hrană pentru 500 de milioane de consumatori. Și trebuie să vedem cum putem găsi surse. Domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez reprezentantului agricultorilor irlandezi. El a vorbit despre combaterea schimbărilor climatice și despre neutralitatea din punct de vedere al efectului asupra mediului. Și mă întreb dacă agricultorii din Irlanda au, um, s-au, au discutat întâi ce înseamnă aceste lucruri, dacă vor să reducă emisiile, pot să folosească mai puțin tractorul sau să aibă mai puține vite um, sau um, să crească mai puțin uh, trifoi, care este o plantă furajeră de bază în Irlanda. Și uh, compensația pentru aceste lipsuri nu va acoperi neapărat uh, pierderile care se vor înregistra. Domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adres la toată lumea și mai ales comisiei. Și eu sunt agricultor și vreau să vă spun că nu se va schimba nimic în ceea ce privește viitorul PAC. Nu există încă simplificare, în ciuda discuțiilor neîncetate de aici, de la Bruxelles. Uh, agricultorii sunt supuși unor controle foarte nefăcute, neplăcute, uh, bugetul a scăzut și toate aceste lucruri nu vor dispărea agricultorii nu vor avea o viață mai bună în urma acestei propuneri, nu vor reveni în zonele rurale cei care au plecat, ehm, producția nu va fi mărită, nu, pentru că tratatele de liber schimb sunt din ce în ce mai multe și eh, în urma acestora concurența pentru fermierii noștri este neechitabilă, este neloială. Deci agricultura va fi abandonată treptat, eh, 80.000 um, de exploatații din Franța au dispărut deja în 2016. Um, două ferme se închid în fiecare zi în Franța. Din păcate, agricultura nu trăiește zilele ei cele mai bune. Și marea dramă este că, în ciuda criticilor aduse de eurodeputați uh, PAC, uh, ei vor vota pentru această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom da acum cuvântul membrilor. Domnul Erduș. Szót, tisztelt Hölgyeim problémánk Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, avem multe motive de îngrijorare în ceea ce privește aceste trei proiecte de regulament. Propunerea de a reduce bugetul este neacceptabilă, compensațiile externe sunt injuste, nu sunt de acord cu introducerea unui plafon superior pentru sprijin la nivel european, și aici se pune și problema uh, îmbunătățirii irigațiilor, care nu a fost rezolvată. Și, după părerea mea, cea mai mare problemă este propunerea aceea care uh, leagă condițiile de uh, um, condițiile de plăți directe pentru, cu aprobarea uh, anterioară din partea Comisiei. Jurisprudența curții arată foarte clar că uh, doar uh, Organismele legislative UE trebuie să ia hotărâri în ceea ce privește uh, politicile comunitare. Deci trebuie să citiți alineatele uh, 64 și 65 uh, din, uh, din ultima hotărâre a curți, curții în acest sens. Curtea de Justiție zice aici, nu poate să hotărească care fermieri vor primi plăți directe și care nu. Pentru că acesta este un element esențial al uh, politicii noastre agricole. Nu ar trebui uh, să fie subminate puterile uh, Consiliului și statelor membre și sunt foarte curios ce părere are domnul uh, Miller în acest sens, dar și vreau să aflu și părerea experților. Domnul președinte a intervenit fără microfon. Obrigado eh, e grazie desde já eh, as apresentações dos, dos intervenientes. Vă mulțumesc, spune domnul Serau Santos. Mulțumesc experților pentru prezentări. Vreau să vorbesc despre eh, regenerarea populației rurale. Portugalia este țara cu cei mai bătrâni agricultori din Uniunea Europeană, este extrem de greu pentru noi, deci e esențial să atragem tineri în domeniul agriculturii pentru a ne asigura că se regenerează populația rurală. Este nevoie de măsuri pozitive pentru tinerii agricultori în cadrul acestei reforme PAC. Cred, deci, că trebuie să facem mai multe în acest sens, mai ales pentru regiunile care trec prin limitări, cunosc, de fapt, restrând restricții specifice, regiunile periferice, de pildă, care sunt expuse unor dificultăți deosebite care împiedică uh, desfășurarea activității agricole. De asemenea, trebuie să ne gândim la un regim de pensii anticipate. Aș dori să aflu care uh, este părerea experților în acest sens și cum putem să stimulăm o renoire a generațiilor în sectorul agricol. Mulțumesc! Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc experților pentru cele spuse astăzi aici, însă m-aș fi așteptat să avem mai multe soluții, pentru că problemele pe care le avem sau temerile pe care le avem au fost foarte bine surprinse, însă ne interesează care sunt soluțiile pe care domniile lor le văd pentru a putea rezolva aceste um, probleme. Și l-aș întreba pe domnul fost ministru al agriculturii Miller, care este opinia domniei sale vis-a-vis -vis de definirea fermierului activ? Pentru că este o întreagă problemă în toate statele membre uh, legat de această definiție a fermierului activ care trebuie să fie principalul beneficiar, sau nu principalul, singurul beneficiar, dacă vreți, a fondurilor din um, agricultură. Și de asemenea, mă interesează care este opinia experților legat de ceea ce înseamnă plățile pe înverzire discutăm astăzi de o posibilă plafonare a plăților uh, de la 60.000 până la 100.000, pe care multe state uh, o resping și România o respinge, dar discutăm în același timp de faptul că fermierii trebuie să fie plătiți pentru ceea ce înseamnă furnizarea de aer curat, da? pentru eforturile lor pe care le fac în această zonă a înverzirii. Întrebarea mea este, aceste plăți pentru înverzire vor fi făcute în limita sumei de 60.000 de euro sau 100.000 de euro sau ele vor fi adiacente acestei sume? Pentru că de nicăieri nu este foarte clară această chestiune. Mulțumesc. Poseu Dolfman. danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich möchte da anknüpfen, wo mein Vorredner. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să preiau ce a spus colegul mai devreme. Problema fermierului activ. Da, sunt de acord cu ce s-a spus. Să nu îi excludem pe fermierii care sunt în zone defavorizate și dedică doar jumătate din timpul lor activității agricole, pentru că nu au uh, suficiente venituri din uh, activitatea agricolă, să nu îi excludem de la finanțare. Dar nu aici e problema. Problema e în altă parte. Avem mulți beneficiari care nu prea fac agricultură în realitate. Deci trebuie să ne gândim cu mare atenție cum procedăm. Ministrul Agriculturii din Germania a spus săptămâna trecută că trebuie să rezolvăm această problemă, dar n-a venit cu nicio soluție, nicio propunere de cum să rezolvăm problema. De asemenea, nu am prea auzit uh, de la nimeni cum să adoptăm politici active pentru tinerii care vor să se facă fermieri, care vor să investească, poate au nevoie de un pic mai mult de sprijin decât cei care sunt deja fermieri. Deci, din nou, și la asta să ne gândim. Domnul De Castro, Domnule președinte, vreau să îl salut pe domnul Mauricio Leale, care a fost numit recent președintele NAT, secțiunii pentru agricultură din uh, comitet. Vreau să um, îi uh, salut de asemenea și pe reprezentanții CESE și CEUR, cei care au prezentat uh, discurs mai devreme. Au dreptate riscul cel mai mare aici este cel al renaționalizării, care văd că vine cumva mână în mână cu riscul de recentralizare în statele membre. Pentru că în statele membre am constatat această tendință în ultima vreme de centralizare, pentru că este o singură autoritate de management. E bine, având în, uh, în față aceste uh, această problemă și mai ales faptul că există riscul ca noi să ne pierdem rolul, după cum bine s-a subliniat. Uh, s-a indicat clar asta în raportul prezentat. Deci, având toate astea pe masă, mă uit acum către raportori și cred că ar trebui să organizăm în această comisie o dezbatere înainte să expire termenul de depunere a amendamentelor. Noi am votat raportul Dorfman cu o majoritate copleșitoare. Să nu pierdem ce am votat atunci prin această nouă propunere de reformă. Mulțumesc! Președintele. Avizul Serviciului Juridic al Parlamentului, care a fost întocmit tocmai la cererea dumneavoastră, e de mare ajutor raportorilor și va face obiectul unei discuții în uh, comisia noastră. Am hotărât asta la coordonatori. Domnul Caputo a insistat. Domnul Linț. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mărturisesc că eu sunt puțin uh, enervat. Uh, v-ați uitat uh, în altă parte. Nu contează. Am o, o întrebare pentru domnul Miller, care vine dintr-o zonă destul de apropiată de-a mea. A vorbit despre o arhitectură verde. Fermierii din Bavaria, din Baden-Württemberg, dar și din alte zone, au uh, cumva sentimentul că sunt neglijați. Ei pun în aplicare foarte multe măsuri de mediu și eu fac asta din proprie voință, au fost exemplari în trecut și acum vine noua propunere a Comisiei care transformă măsurile facultative în uh, condiționalități. Avem um, um, tot felul de scheme de înverzire. Și uh, vreau să întreb ce părere aveți. Cum se simte asta în sudul Germaniei? Sunt uh, schimbări structurale care au loc. Schimbări care vor fi uh, aduse de această serie întreagă de măsuri și care vor produce un efect negativ. Schemele eco, măsurile de ecologizare de mediu reprezintă o transformare structurală și vor avea un impact major asupra anumitor regiuni dacă suntem foarte stricți în definițiile noastre. Președinte, dumneavoastră faceți parte și din Comisia Envi și știți care este abordarea în acea comisie. Sunt colegi care nu sunt complet de acord cu această opinie, este problema. Domnul Weitz. Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea întrebare este tot în legătură cu Bavaria. După tot ce am auzit, uh, se impun mai multe condiții cu mai puțin bani, nu se protejează suficient piața europeană. Deci toate astea luate împreună conturează o perspectivă extrem de dificil de înțeles. Cum să respectăm standarde mai mari cu bani mai puțini, în condițiile în care pentru importuri nu trebuie respectate standarde. În Bavaria ați spus că 40% din bani sunt investiți în uh, măsuri de mediu. Noi nu protejăm fermele care vor să se modernizeze. Am putea să încurajăm trecerea la agricultura ecologică. Am uh, putea să promovăm măsuri de comercializare directă, de desfacere directă. Cei 60% uh, care nu au luat măsuri de mediu, oare și ei trebuie să fie apărați? Este clar că în Portugalia uh, sunt nevoi diferite față de cele din Suedia. Există un nivel de pornire diferit. Întotdeauna există o distorsiune. Sunt uh, produse care au. Uh, sunt țări care vin cu produse similare și tot se creează o distorsiune a pieței. În unele cazuri, simplificarea poate să însemne control prin satelit. De ce nu? nu trebuie să trimitem pe cineva de la autoritate să măsoare cu pasul parcelele. Asta ar fi o simplificare. Și, în fine, 3% pentru măsuri de reglementare a pieței, în schimb, foarte mulți bani pentru companiile de asigurări private. Nu sunt sigur că asta va contribui la stabilizarea prețurilor. Domnul Svoboda, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la plățile directe date fermierilor în uh, statele membre. Acestea diferă foarte mult, chiar și la um, atâția ani uh, după ce s-au introdus, vedem că sunt complet dezechilibrate. Iar fermierii din uh, statele nou aderate se află într-o situație incomparabil mai proastă decât cei din uh, colțul opus al Europei și totuși ei sunt pe aceeași piață unică. Cum rezolvăm această problemă? Sunt fermieri în state membre care primesc mai puțin decât media plăților la nivel european. Cum încurajăm convergența plăților? Nu ar fi corect ca doar uh, statele membre care au plăți peste medie să contribuie la finanțarea bugetului. Vedem că propunerea Comisiei uh, este amenințată de o reducere drastică de fonduri la pilonul al 2. Pilonul 2 este cel care face investițiile, cel care asigură echilibrul între statele membre noi și cele vechi. Mie mi se pare necesar să existe un astfel de, de echilibru dacă politica agricolă comună chiar se dorește să fie una comună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Măghines. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc experților. Fermierul adevărat fermierul activ. Poate ar trebui să cerem fermierilor să vină cu o definiție. Dar întreb experții, credeți că putem să definim acest fermier într-un fel într-un stat membru și altfel într-un alt stat membru? Deci poate că ar trebui să avem o definiție specifică pentru fiecare stat membru, dar asta oare nu ar crea probleme de natură juridică? Poate comisia poate să ne răspundă. Și apoi, tot pentru comisie. Ați spus că se dorește o mai mare simplificare a normelor europene. Dar uh, credeți oare că statele membre vor trece la o simplificare? Nu uh, e riscul, din potrivă, ca ele să adauge uh, niveluri suplimentare de birocrație? Eu țin legătura cu parlamentele naționale și știu că multe state membre vreau, doresc să existe mai multă subsidiaritate. Se respectă? Ultima întrebare pentru John Bryan, care a făcut parte din ultima reformă PAC. Acum aveți uh, alt rol. Domnule Bryan, ce părere aveți uh, despre convergența plăților în statele membre, în interiorul acelui stat și între state membre? Mulțumesc! Domnule președinte, dacă îmi dați voie, îmi cer scuze că um, revin. Am vrut să menționez că avem uh, și reprezentanți ai asociației Hill Farmers, fermierii uh, care au ferme pe dealuri din Irlanda și, um, și ei uh, sunt aici prezenți. Vreau doresc să-i salut. Da, mulțumesc. Doamna Soidrova. Mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentări. Sunt uh, convinsă că avem uh, interese comune și uh, am o întrebare pentru invitați, dar și pentru reprezentanții comisiei. Sunt pe deplin de acord cu obiectivele asumate pentru viitorul politicii agricole comune. Trebuie să consolidăm protecția acordată sectorului agricol, să protejăm mediul și să atenuăm impactul schimbărilor climatice. Ce părere au experții și Comisia despre propunerea de a include plățile de mediu, de a plafona aceste plăți pentru fermele agricole mari? Pentru că eu mă tem că marile ferme își vor pierde motivația, nu vor uh, continua să mai aplice aceste măsuri de mediu dacă ele vor fi plafonate. Mi se pare că acesta va fi uh, efectul, din păcate. Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. Domnul Flanagan. Mulțumesc pentru prezentările interesante. Mă bucur să aud că mai există și în Bavaria fermieri mici și mijlocii. Eu um, cred că trebuie să uh, schimbăm situația, cel puțin așa spune dreapta. Uh, stânga spune că nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și acum noi ce facem? alegem între a renova o casă veche, drăpănată sau uh, fușerim cum putem sau uh, ne întoarcem și construim uh, din nou din telemelie. Nu știu. Am ascultat pe toată lumea și eu vin în comisia asta de fiecare dată când se întrunește de când am fost ales și am tot vorbit, am vorbit despre Uh, cum vrem să schimbăm situația, să ajutăm zonele defavorizate, periferice, de munte, să protejăm agricultura, să prevenim schimbările climatice și așa mai departe. Bine, cu tot respectul, mă uit la comisie. De fiecare dată le cerem să se întâlnească cu noi, vin, dar întreb, unde ați fost până acum? Pentru că ce ne-ați propus nu este ceea ce ne-am dorit. În ce privește convergența și distribuirea banilor, plafonările pe care voi le propuneți uh, nu o să permită niciun fel de redistribuire și asta nu zic eu, o zic experți economici. Deci, de unde vă vin ideile, de unde uh, vă vin aceste propuneri și ce urmăriți? Pentru că eu cred că este o oportunitate pe care o ratăm. Dacă uh, impuneți uh, plafoanele, oamenii se vor întreba cum se cheltuie acești bani. Uh, nu, nu văd sensul. Doamna Neuchl. Vă mulțumesc. Am o întrebare pentru experți. M-ar interesa să-mi uh, spuneți ce părere aveți despre cuvântul condiționalitate, care s-a menționat de mai multe ori ca fiind ceva foarte negativ. Și în prezentările dumneavoastră am avut impresia că condiționalitatea este tot ce poate fi mai rău. Deci, să nu existe condiționalități la pilonul întâi sau ce părere aveți? să impunem uh, condiționalități în proporție de 50% sau 100% la primul pilon, înseamnă că avem reguli clare pentru banii pe care îi plătim oamenilor. Deocamdată avem uh, condiționalități la pilonul 2, 100%, și ele sunt uh, legate de suprafața fermei. Deci este întrebarea pentru toți cei cinci invitați. De ce este atât de îngrozitor să schimbăm aceste condiționalități și să trecem de la uh, plățile pe suprafață la alt tip de condiționalități? Doamna Petiri. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii care au spus că Propunerea pe care ne-a făcut-o Comisia Europeană vizează un uh, buget diferit față de ce ne-am dorit. Va fi foarte greu de pus în aplicare tot ce dorește Comisia. Planul strategic este un uh, concept uh, revoluționar. Atunci când am discutat cu ministrul agriculturii croat, mi-am dat seama că există temeri foarte mari, în sensul că nu o să ne putem ridica la înălțimea exigențelor suplimentare și există riscul să se producă întârzieri în plățile care trebuie să ajungă la fermieri. Și asta ar fi o problemă. Evident, noi dorim să ne încadrăm în uh, norme, în uh, în cadrul legal și de aceea considerăm că ar trebui să se modifice anumite norme pentru a respecta principiul subsidiarității. Amintesc ce a spus raportorul. Și eu aș dori să rămânem la un buget uh, corespunzător al uh, PAC și sper ca colegii de la bugete să ne susțină. Doamna Gloanec. Euh, euh, mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să mulțumesc experților pentru prezentări și M-aș adresa reprezentanților Comisiei. Comisia nu răspunde la situația economică a numeroși producători. Veniturile rămân mult sub cele ale altor categorii sociale, evident. Iar propunerile de reformă, de care avem nevoie, de reformă zic, propunerile nu răspund în termen de preț sau de piață. În această dimineață, domnule președinte, chiar în această comisie, am votat raportul CFM uh, la mijloc de parcurs. Poziția noastră am exprimat-o pentru un acord. Acest raport, ca majoritatea amendamentelor, marchează dezacordul vis-a-vis -vis de bugetul propus de Uniunea Europeană și neliniștile majore pe care le suscită regresul atât financiar cât și instituțional în ce privește mai ales dezvoltarea rurală, dar și pilonul 1 pentru a investi și pregăti viitorul, răspunzând provocărilor climatice și de sănătate publică, agricultura are nevoie de stabilitate și de perspectivă. Măsurile propuse nu permit să schimbăm modelele și să uh, mergem înainte cu uh, mutațiile care se impun. Deci, Comisia, în loc să contrazică o ambiție pentru agricultură, ar trebui să o însoțească Vă mulțumesc! Благодаря на моите колеги, които зададоха повече от въпроси. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Necov. Le mulțumesc uh, colegilor mei care au pus deja întrebările pe care la rândul îmi doream să le pun invitațiilor și m-aș opri la trei puncte. Polenizarea, am adoptat un raport pe apicultură, însă propunerile noastre trebuie să fie însuțite și de mijloacele necesare. Peste 80% dintre agricultori, de fermieri, au nevoie de susținere și plățile directe, eu cred că ar fi adecvate. Ce credeți? Mă adresez atât experților cât și raportorilor. O politică țintită în ce privește irigațiile, de asemenea. Sunt necesare studii, iar uh, fermierii ajutați așa încât să își poată iriga terenurile. o mai mare deschidere către lume. Încheiem acum acorduri cu state terțe, dar ce facem cu sectoarele sensibile? Uh, cre- al creșterii animalelor bună oară. Astfel de acorduri ar putea aduce presiuni exagerate asupra propriilor noștri crescători de animale. Deci, repet, politica noastră trebuie să fie cât mai țintită. Domnul Donta, astăzi, pe majoritatea teritoriilor noastre, agricultorii ne cer o susținere a activităților, o susținere de tip economic. Vedem că, de-a lungul timpului, ajutoarele, subvențiile la hectar au devenit un element indispensabil care contribuie la veniturile agricultorilor, chiar și atunci când totul merge bine, cu excepția câtorva ani excepționali am o întrebare foarte tehnică în ce privește regulile financiare. Cum putem face, și mă adresez în deosebi domnului Cart, cum putem, în mod legal, să facem așa fel încât să punem deoparte destui bani publici ca să-i utilizăm doar atunci când intervine o criză agricolă. Azi, crizele sunt multiple, diverse, atât pentru Comisie cât și pentru țările europene. Iar uh, prezența, existența unui pot a suficienți bani nu cumva ar uh, atrage atenția? Ce mecanism juridic, legal, poate proteja acești bani așa încât ei să fie utilizați doar în caz de necesitate? Doamna Ribeiro, mulțumesc, domnule președinte. Practic, întrebarea mea se leagă de tema descentralizării, apropo de planurile strategice. <clears throat> Dacă există 27 de planuri strategice naționale, cum o să putem garanta menținerea puterii de control și de asistență a Parlamentului pentru noua politică, politică agricolă comună, dacă aceasta se va baza pe 27 de planuri strategice? Uh, aceste 27 de planuri strategice nu trebuie să întârzie plățile către agricultori și nu implică necesitatea unei finanțări care să rezolve birocrația, îndepărtându-ne practic de obiectivele primordiale ale finanțării PAC. Aș vrea să știu dacă la pilonul 2 regiunile cu specificul lor, cu administrarea lor proprie, uh, vor putea să-și definească prioritățile agricole. Vrem să creăm ceva specific din punct de vedere al negocierilor bunoară cu regiunile ultraperiferice sau se va face un amalgam în care vor fi incluse și aceste regiuni ultraperiferice. Apropo de definirea strategiilor agricole, președintele, domnul Telicca, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt un mare susținător al PAC și subliniez elementul politică agricolă comună. Iar în momentul de față eu nu cred că avem o politică agricolă comună. Văd o grămadă de instrumente financiare, politice, care vin peste PAC și care sunt în mâinile statelor membre. Pe acest fond am o dificultate cu plafonarea, așa cum e propusă ea. Sunt sigură că putem găsi un compromis, dar propunerea din stat trebuie să fie mai bună, pentru că nu cred că ține seama de uh, situațiile specifice ale statelor membre, așa cum a fost cazul în trecut. Și uh, sunt o seamă de instrumente financiare utilizate uh, în statele membre. Apoi, tema Genuine Farmer, uh, fermierul activ. Nu sunt sigur că propunerea e justă și mulți colegi au citat deja acest lucru. Vreau din nou să subliniez și eu uh, tema poverii administrative. 27 regimuri diferite, gândiți-vă la ce <laughs> vor duce. Trebuie să găsim o soluție mai bună pentru a ieși din acest uh, impas. În fine, Colegii au vorbit de irigare, de exemplu, dar tema e mult mai largă, mult mai mare. Vorbim de faptul că terenurile noastre uh, devin tot mai aride, uh, e un impact nu doar asupra fermierilor, ci și asupra societății întregi, a bugetelor naționale. Iată de ce acest punct trebuie să fie pus cât mai sus pe agenda noastră politică și mă bucur că a fost deja citat. Mulțumesc. Președintele. Prea bine. Acum vom da cuvântul experților pentru a răspunde. Dar vreau să spun și eu, suntem pentru o politică comună, suntem împotriva renaționalizării, dar ea trebuie să fie suficient de solidă, pentru că agricultura europeană e foarte diversă, sud, nord, mici exploatanți, mari exploatanți agricoli. Și tot ce facem noi, toate instrumentele pe care le utilizăm, decurg din structurile europene pentru a nu impieta asupra concurenței și subliniez mereu acest punct. Am vorbit mult de instrumentele financiare cu 2 ani, de atunci practic am uitat această temă și ar fi trebuit să ne ajutăm plățile directe, pentru că agricultorii nu sunt neapărat pentru, dar în plan economic poate că ar fi mai bine. Și apoi cum să stabilizăm piața? mai ales atunci când condițiile externe sunt instabile. Intervin fel de fel de embargouri, apoi situații, circumstanțe internaționale ce duc la uh, instabilitate generală. Ce să, ne, ce să facem atunci când intervin atâtea externalități? Uneori producția uh, lipsește, altor crește. sunt lucruri normale toate aceste fluctuații, dar dragi experți, 3 până la 5 minute fiecare pentru a răspunde la tot ce ați auzit. Începând cu domnul Miller. Also meine erste Bemerkung, die europäische Agrarpolitik ist viel, viel besser als wir. Prima mea observație următoarea. PAC e mult mai bună decât reputația ei. Eu sunt convins. statele membre, fără ajutoarele UE, fără subvențiile UE, și aici vorbesc de absolut toate țările, nu s-ar descurca. 2. Cum participă Parlamentul la această reformă PAC? E normal. Când intervine un al doilea nivel de responsabilitate, multe lucruri se petrec uh, bilateral între comisie, și ce al doilea, și acest al doilea nivel de responsabilitate. E ca și cum comisia ar fi site-ul de producție și Parlamentul atelierul de reparații. Trebuie găsită o soluție, așa încât să nu intervină probleme între actori. Apoi, ce este agricultorul activ? Pentru mine, acesta este un fermier care lucrează pământul și care nu e doar proprietar al terenului respectiv. Sigur că poți oricând să obții un atestat de venituri ca să justifici un venit agricol. Și am văzut mult în conferințe în Germania la început uh, Uh, se declară un anumit angajament, toată lumea este pentru, lupta împotriva birocrației, durează 5 minute, după care 5 ore toată lumea spune cum s-ar putea rezolva mai bine cu tare și cu tare problemă. De exemplu, cu un certificat de venituri. Dar nu vă recomand, pentru că asta nu permite atingerea obiectivelor. Există și cazuri extreme ce pot fi excluse dar trebuie să fim conștienți că nimic nu e niciodată perfect și că trebuie să luăm în calcul acest lucru în politicile noastre. Apoi, ce se întâmplă în practică? Vorbim mult de dispoziții, reglementare, însă nu știu dacă știți, astăzi avem o putere foarte importantă, economia. Există o serie întreagă de administrații. De exemplu, fratele meu are o exploatație agricolă și are adesea controle. Dacă ar fi avut o problemă cu calitatea laptelui, ar veni un funcționar să verifice, dar dacă el n-a comis nicio greșeală, dacă nu sunt probleme, n-are de ce să se teamă. Din potrivă, e în interesul său să vină un inspector și să verifice că totul decurge cum trebuie pe exploatația lui și că laptele pe care îl produce de calitate. Acum, în ce măsură putem noi menține pilonul 1 mizând pe calitate? Ați văzut regulile pe care uh, exploatațiile ce produc lapte trebuie să le respecte? E nevoie să ținem seama de realitățile de pe teren. Apoi, în ce privește măsurile deja luate. Trebuie văzut cum putem atinge un obiectiv cu un minim de mijloace posibile. Sigur, înverzirea nu e o soluție pentru toată lumea. În schimb, în ce privește rotația culturilor, există mize reale. Putem reduce emisia de CO2, Putem evita o cantitate prea mare de nitrați. Și, în plus, E mai bine pentru animalele sălbatice, de asemenea e mai ușor de controlat. putem um, avea și zone tampon care să răspundă acestor uh, noi exigențe. Pilonul 1, pilonul 2. Nu știu care poate fi soluția, dar ar trebui să facem în așa fel încât să armonizăm o seamă de aspecte și mai ales să eliminăm proastele practici. Eu m-aș adresa întrebării domnului Tam, pentru că țin foarte mult acest subiect. Există un consens printre eurodeputați în ce privește executarea bugetului. Un buget de repartiție a penuriei. Se gândește invers, adică se pornește de la un buget constrângător și de acolo se definește o politică. Iar când aud Comisia spunând că, până la urmă, simplificarea înseamnă mai puține reguli europene și că uh, Uh, vom avea aceste planuri strategice și vedem pe urmă care sunt rezultate, înseamnă că e definiția inversă a unei politici. Nu facem o politică comună pornind de la bază. Procesul de jos în sus nu e cel bun pentru a defini o politică comună și o strategie. Doar pentru că există o constrângere bugetară se operează astfel și o, deci, o incapacitate până la urmă a Europei astăzi de a-și relansa politica agricolă comună deși e o necesitate strategică pentru a asigura perenitatea continentului. Deci ținem foarte mult ca să, există o poli- să existe o politică reală și mai alături doamnei Garcia, domnului Andrieu, doamnei Gloane, care s-au exprimat în acest sens. Simplificarea e și o iluzie, doamna McGinnis a spus-o foarte bine. Riscăm să simplificăm și iarăși la nivel european se uh, va, lucrurile se vor complica însă în cele 27 de state membre. Că cine spune 27 de planuri strategice, spune și proceduri mult mai complexe care se vor multiplica, iar până la urmă nu vom mai putea face nicio sinteză. Deci vom ucide practic politica agricolă cum o vom îneca. Și țin să insist asupra acestui lucru. Apoi, alte teme abordate. Majoritatea se învârte în jurul definirii agricultorului activ, proprietar sau locatar pe un teren. Participă la un sector de activitate și chiar dacă muncește uh, cu jumătate de normă, nu desfășoară o activitate într-un niciun alt sector și atunci ne întrebăm dacă cei activi uh, lucrează timp complet, uh, trei pătrimi, jumătate sau așa mai departe când facem un buget, încercăm să găsim criterii pentru a reduce bugetul. Convergența între statele membre. Cum vreți să mergem către convergență într-un buget care e limitat? Convergența merge în sus, nu în jos. E un element de filozofie politică și e un punct care trebuie integrat. Tinerii agricultori au nevoie de o strategie, de un orizont. Care e acesta? <laughs> Au nevoie de un venit minim. Ori astăzi vedem bine în diferitele state membre că venitul mediu în agricultură tinde să scadă. Cum să faci față volatilității prețurilor? Problema numărul 1 în agricultură și tocmai de aceea noi propunem ajutoare contraciclice și răspund domnului Dantin aici, care nu înseamnă să pui în rezervă fonduri bugetare din anii buni pentru ca să le cheltui în anii mai proști. La comisie am lucrat ani de zile pe așa ceva construim un buget pe baza unei ipoteze de activitate economică. Dacă procedăm contraciclic, va costa mai puțin și când intervine dificil, va fi mai scump. Esențial e cadrul financiar multianual. Singura constrângere legislativă pe care uh, și-a impus-o UE e uh, cadrul financiar multianual. În acest cadru, pot exista bugete variabile în funcție de nevoi, iar regula, regulamentul financiar nu se impune. Hervé eh, Ghemar a confirmat acest lucru, fost ministru al agriculturii. La fel și alți potentați în domeniul bugetului, putem avea bugete adaptate nevoilor agriculturii, care sunt nevoi ce uh, fluctuează potrivit crizelor, nu sunt nevoi stabile așa cum ar vrea bugetul actual. În ce privește înverzirea? Eu cred că acesta e un obiectiv intrinsec al agriculturii, dar nu trebuie să fie o pedeapsă. E nevoie de constrângeri ecologice, e nevoie de o abordare pozitivă și ceea ce propunem noi e să dăm agricultorilor ceea ce am numit o ajutorul calitate Europa pentru a finanța eforturile pe care le fac în termen de condiționalitate și de ecocondiționalitate. Dar pentru asta e nevoie de o politică transparentă, cu obiective de mediu clare, iar dacă nu există, atunci nu vor exista nici indicatori de rezultat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Borst. Aktive Betriebsinhaber este schon ein Testlauf Da. Agricultorul activ e o noțiune pe care am introdus-o 2005 în Germania. 320.000 de cereri în Germania s-au înregistrat și mereu ne întrebam dacă e vorba realmente de agricultori fermieri activi. Am adoptat conceptul unei liste pozitive în ce privește cultivarea unui anumit teren. E vorba de cei care beneficiază de subvenții, doar cei care lucrează realmente în teren, ori definiția actuală conține multe elemente artificiale. E adevărat că situația a devenit tot mai complexă pentru agricultori și poate ar trebui discutat la nivel de state membre despre dreptul de proprietate, despre activitatea investitorilor care cumpără terenuri, deoarece în cadrele PAC încercăm să rezolvăm probleme ce adesea rezultă din uh, legislația națională și care uh, nu se pot rezolva la acest nivel. Condiționalitatea există, e adevărat. trebuie să fie viabilă, aplicabilă, transparentă. Deocamdată ne confruntăm cu o serie întreagă de probleme. Dacă, de exemplu, nu sunt respectate termenele, atunci reducem anumite plăți. Dar trebuie să ne asigurăm că există cea mai mare claritate posibilă pentru ecocondiționalitate, așa încât toată lumea uh, să poată să respecte condițiile. Apoi mai e și o legătură de făcut cu activitățile de protecție a mediului. În ce privește convergența, trebuie să avem în vedere ambii piloni. Avem un pac cu doi piloni și în ce privește repartizarea fondurilor între primul și al doilea uh, buget, ei bine, Parlamentul joacă un rol foarte important și e foarte bine asta, pentru că Parlamentul trebuie să solicite fonduri mai importante decât cele prevăzute momentan în CFM. Utilizarea sateliților în agricultură. Eu cred că ar trebui să vedem lucrurile în modul cel mai simplu posibil. Pentru jumătate de hectar, uneori rezoluția oferită de satelit nu e suficientă și trebuie uh, măsurat, măsurat uh, pe teren. Trebuie văzut cum obținem uh, simplificarea dorită. Trebuie să vedem unde se poate utiliza satelitul și unde nu, acolo unde precizia e insuficientă. E clar că e nevoie de deplasare pe teren. Iar statele membre trebuie să aibă posibilitatea să decidă și să asigure monitorizarea acestei supravegheri cu satelitul. Acum, tinerii agricultori. După părerea noastră, ajutorul pentru instalare e un lucru foarte bun pentru a încuraja tinerii să se lanseze în acest sector și să înceapă o activitate agricolă. E adevărat că adesea locuirea generațiilor se efectuează în cadrul unei aceleași familii. Dar trebuie găsit ajutorul adecvat pentru tinerii uh, agricultori care uh, sunt complet noi, vin complet din exteriorul sectorului. Apoi mai intervine și problema practicilor neloiale care trebuie reglementată. Vă mulțumesc! Question. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Foarte multe întrebări au fost adresate comisiei, dar aș dori să adaug uh, câte ceva pentru a îmbogăți aceste intervenții. S-a vorbit deja de mai multe ori despre buget. Uh, astăzi nu mai suntem în situație de penurie, deci trebuie să schimbăm paradigma și suntem pentru reforma PAC în Comitetul Regiunilor. Însă o scădere a bugetului, este, această scădere a bugetului este mult prea mare. Apoi, noile resurse. Știu că la nivel de Parlament se discută acest lucru și statele membre au o mare responsabilitate în acest sens. Este deci o chestiune profundă europeană. Și eu sunt ales regional și doresc să mă adresez acum domnului De Castro în ceea ce privește recentralizarea și renaționalizarea. Cred că aici vor exista consecințe semnificative asupra viitorului PAC dacă lucrurile păstrează tendința actuală. O recentralizare, inclusiv a gestiunii fondurilor la nivel național, pentru că acest lucru ar fi catastrofal, pentru că uh, trebuie să se țină cont de specificitățile locale. Uh, eu cred că există un pericol real aici de a uh, pierde partea comună a, a PAC. Al doilea pilon este ceva foarte important pentru noi și s-a vorbit prea puțin despre el astăzi. Uh, există actori din agricultură, dar există și toată activitatea din jurul acestora și uh, tot ce se întâmplă în jurul lor și pe acest lucru ne-am bazat, nu, în campaniile noastre. S-a pus o întrebare provocatoare legată de schimbarea modelului. Da, cred că trebuie să discutăm acest lucru, și am spus și în raportul CEUR, trebuie să punem valoare pe exploatațiile mici și medii și să discutăm, uh, de asemenea, să valorizăm um, culturile. Eu sunt din sudul Franței, din um, zona Pirineilor și um, există exploatații acolo de foarte micuțe, de, uh, de, de 3000 de metri uh, și cred că nu s-a ținut cont de ele în propunerile comisiei. Aș dori, de asemenea, ca în uh, rapoarte să se facă legătura între uh, agricultură și consumator. Pentru că această, acest aspect legat de consumator și noua relație cu consumatorul este și ea um, importantă. Comerțul internațional. Aici miza este extrem de mare și în raport stă scris că Europa trebuie să profite de rolul său de prim exportator și prim importator pentru a putea influența comerțul internațional și regulile din acesta. Voi încheia cu chestiuni legate de mediu, biodiversitate, climă. Da, agricultura trebuie să joace și ea un rol important în această perspectivă. Și aici intră în, uh, în scenariu condiționalitățile, diferitele obligații și da, trebuie să oferim inclusiv procente mai puternice. Astăzi cred că e vorba de 40% în domeniul mediului, dar uh, cu asta nu am spus tot. Uh, trebuie să fie pe stat cifrele respective și nu global, pentru că e prea puțin. Și toate aceste lucruri vor fi în beneficiul agricultorilor. Domnul Brian, mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc ca raportor al secțiunii NAT din CESE. Vă amintesc. S-a vorbit foarte mult la noi în instituție despre menținerea unei politici comune. Și am spus că Comisia trebuie să aibă o definiție comună în ceea ce privește fermierul activ și fermierul uh, Um, tânăr, am spus că simpla deținerea unei bucăți de pământ nu ar trebui să te uh, să-ți dea dreptul la o plată la ajutor din partea comisiei. Deci aici există discrepanțe și comisia ar trebui să le rezolve. Sunt de acord cu domnul Des atunci când el vorbește despre uh, neajunsurile, adică despre îngrijorările sale legate de cei care lucrează în agricultură cu jumătate de normă, cu agricultorii cu jumătate de normă. Dorim să-i menținem în, uh, să-i vedem problemele acestora reflectate în propuneri și cred că includerea lor trebuie să fie obligatorie, nu opțională. Și pe lângă cele nouă obiective strategice propuse de comisie, trebuie să existe un al zecelea pentru a preveni abandonul agriculturii. Aceasta este o adevărată amenințare la adresa societății și biodiversității. Colegul meu din Regatul Unit a adresat și el o întrebare. Am spus că sunt raportor al secțiunii NAT pentru aviz. Considerăm că există șanse foarte mari pentru agricultori de a juca un rol important în captarea carbonului, um, protejarea peisajelor și așa mai departe. În același timp, e foarte clar și recunoaște și ONU că mult, mare parte din producția agricolă din Europa are o amprentă de carbon destul de mică și uh, acordurile comerciale vor duce la scurgeri de carbon foarte mari dacă am scăpat, să zicem, de toate vitele și de toate uh, oile din Europa, emisiile, de fapt, al- ar crește. Deci nu are niciun rost să subminăm producția zootehnică europeană. Avem 500 de milioane de cetățeni de hrănit și să ne gândim că populația mondială este în creștere. Doamna McGuinness a pus o întrebare care este inclusă, de fapt, în raportul nostru subliniem că o bucată de pământ nu ar trebui să te facă beneficiar. Nu, trebuie să fii un agricultor activ, să lucrezi pământul ore întregi pe zi. S-a mai pus o întrebare despre simplificare. Sunt de acord. Este foarte importantă de asemenea utilizarea tehnologiilor prin satelit nu are niciun rost în zilele noastre să meargă fermierul pe teren și să numere manual oile pe care le are. Și acest lucru este de asemenea subliniat în, în raportul nostru. Marit, noi am considerat că trebuie să sprijinim uh, propunerea Comisiei în materie de convergență internă și externă. Știm că există țări care au probleme cu aceste lucruri, Portugalia, Spania, Danemarca, și de asemenea am subliniat că în țările baltice, de exemplu, există plăți foarte mici și trebuie să existe uh, un prag minim. Deci, ce se susține convergența? Domnule Flanagan, sunt de acord că mai avem multe lucruri pentru a proteja zonele vulnerabile și zonele dezavantajate. Mă preocupă însă ceva. Când Alan Matthews vorbește despre plafonare, uh, tot el a spus că nu ar trebui să fie plăți conform uh, în baza pilonului 1. Și dacă ar fi așa, nici nu am mai avea plăți directe pentru agricultori. Comisia are cuvântul 10 minute, adică 5 minute pentru fiecare director uh, adjunct. Mulțumesc foarte mult! O să mă adresez uh, direct celor care au întrebat direct comisia. Dacă, eh, era vorba întâi de riscul de naționalizare versus politica comună. O să aduc niște clarificări suplimentare pentru a răspunde. Propunerea Comisiei menține o politică comună, oferind în același timp mai multă flexibilitate și subsidiaritate statelor membre. Comisia propune următoarele elemente ca elemente comune de politică care trebuie să fie respectate de toate statele membre. În primul rând, un set de definiții comune și definiții cadru comune pe care statele membre le pot adapta situației specifice din țările lor, inclusiv în ceea ce privește fermierul activ. Și aici sunt incluși și fermierii uh, cu jumătate de normă sau cu fracțiune de normă. Apoi, uh, statele membre trebuie să um, Uh, analizeze condițiile și indicatorii care sunt comune, comuni și să decidă pe baza acestora dacă este nevoie să intervină. Fiecare stat membru trebuie să uh, creeze propriile sale ținte și să colecteze datele pentru a verifica acești indicatori, lucru care trebuie să fie verificat de către comisie, garantându-se astfel performanța politicii. Avem și un cadru de condiționalitate comun care uh, oferă câteva orientări uh, în materie de condiții de mediu și de agricultură, care pot fi transpuse în standarde naționale, dar oricum ele sunt comune și profilul de intervenție este același, sprijin ghidat uh, și dezvoltare rurală și operațiuni sectoriale conform planului PAC. Deci statul membru trebuie să folosească acest tip de intervenții și nu altul. În plus, pe lângă aceste intervenții, um, trebuie să se conformeze statele membre regulilor OMC pentru a nu distorsiona concurența. Astfel se păstrează piața internă și se garantează o echilibrare a posibilităților. Dacă considerați că aceste elemente nu sunt suficiente pentru a garanta o politică comună, așteptăm propuneri din partea dumneavoastră pentru elemente suplimentare. În ceea ce privește definiția agricultorului adevărat sau activ, aici apreciez intervenția doamnei McGuinness și a domnului Dorfman. Trebuie să ne gândim la definiția acestui concept, ținând cont de situația din fiecare stat membru. Am încercat Uh, să avem o listă pozitivă și una negativă. Și la nivel, uh, la studiul de implementare, statele membre ne-au spus că nu funcționează acest lucru, trebuie să adaptăm și în, în regulamentul Omnibus am uh, impus unele condiții voluntare, pentru că unele state membre nu pot să impună toate condițiile. Deci, Astfel putem împiedica oferirea de sprijin agricultorilor care nu au nevoie. Deci nu vrem să acordăm sprijin uh, afacerilor, uh, companiilor foarte mari, agricole, uh, exploatațiilor mari. Nu dorim să acordăm plăți directe în agricultură terenurilor de golf sau aeroporturilor sau uh, fermierilor de canapea. Deci, noi credem că definiția trebuie să fie definită în funcție de contextul din fiecare stat membru. Trebuie să fie trasată. Aici nu văd niciun fel de risc. Nu văd nicio amenințare nici la adresa uh, activității fermierilor cu jumătate de normă. Noi le prețuim activitatea și cred că este important să acordăm această libertate statului membru de a include uh, agricultura cu jumătate de normă în definiția agricultorului real. Mai puțină birocrație. Da, aceasta este o soluție pentru simplificare și uh, folosirea tehnologiei moderne și ea trebuie să fie o soluție. Apoi, cele 27 de planuri PAC. Acum câteva săptămâni am mai spus aici în Comisia Agri că avem 180 de programe de dezvoltare rurală, 26 de tipuri de notificări de plăți directe și 65 de strategii sectoriale depuse de statele membre. Faceți dumneavoastră comparația. 27 de planuri naționale comparate cu 20, aproape 200 de tipuri de planificare care există actualmente. Vă dați seama uh, și dumneavoastră că este mai uh, simplu decât ce avem până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că aș putea să adăugăm uh, planuri suplimentare în ceea ce privește planurile în domeniul vitivinicol sau de pe piața fructelor și legumelor care se adaugă la cele 180 menționate de colegul meu. Nu știu. Um, cred că ar fi mai ușor cu 27 de planuri decât cu aceste 200 pe care le avem acum. Uneori, statele membre întârzie atât de mult încât uh, se reduce aproape la minim uh, șansa de a începe plățile directe. Um, și trebuie să fie impuse reguli de tranziție în funcție de procesul uh, negocieri, progresul negocierilor pentru ca lucrurile să poată să fie demarate rapid. Domnule Dontam, ați întrebat cum putem să economisim bani pentru a îi folosi pentru a rezolva o criză ulterioară posibilă în viitor. Pot să vă spun din experiență că statele membre vor uh, analiza această propunere în mod foarte critic. banii nu s-ar întoarce la statele membre dacă ar rămâne un surplus. Ei ar rămâne la buget și nu știm niciodată când uh, aceștia ar putea să fie folosiți. Deci nu este o manevră promițătoare. Nu am promovat așa ceva. Noi am recomandat statelor membre să economisească acești bani cu ajutorul unui regim care să le permită agricultorilor să fie acoperiți prin asigurare în caz de pericol sau de risc sau prin fonduri mutuale. Poate există și alte opțiuni pe care le pot uh, explora statele membre. În ceea ce privește plățile contraciclice, aici nu voi comenta uh, cu privire la raționamentul economic din spatele acestei propuneri, dar din perspectiva unui uh, buget multianual cu rubrici clare și pe bază de cercetări, um, este nevoie de o planificare și astfel ar fi foarte dificil să avem fluctuații foarte mari și vorbim aici de miliarde de euro, diferență de la un an la altul. Ar fi greu de, de întrevăzut așa ceva și aș dori să vă întreb dacă ați um, accepta dumneavoastră un, o diferență așa de mare de câteva miliarde de la bugetul de agricultură, așa de la un an la altul? Și cum ar putea acest lucru să ajute într-o situație de criză? Domnule Flanagan, ne-ați întrebat pe unde am umblat și de ce am făcut propunerea de plafonare așa cum am făcut-o. Noi am făcut deja de 4-5 ori propuneri de plafonare și știți ce s-a întâmplat cu ele, au fost îngropate. Uh, în cadrul procesului legislativ. Așa că noi am încercat să oferim ceva acceptabil pentru legislator. Vom vedea dacă se va întâmpla așa și uh, dacă noua propunere va avea aceeași soartă tristă ca și cele 4-5 din trecut. Domnule Weitz, vorbeați de cei 3% pentru măsurile de piață. Este o propunere nouă este vorba despre 3% din bugetul de plăți directe care ar trebui să fie scoase de către statele membre care optează pentru ele din bugetul pentru plăți directe, lucru pe care trebuie să le explice fermierilor vizați și să se folosească banii uh, în, uh, în sector. Deci este un început care, o măsură care nu exista înainte în, uh, în sectorul cărnii, în sectorul laptelui. Uh, sigur, va dura câțiva ani să se construiască structurile, pentru că ele trebuie să se bazeze pe cooperative, organizații de producători și așa mai departe. Pe piața de fructe și legume asistăm la o măsură ca aceasta, care funcționează foarte bine, dar a durat câțiva ani ca ea să funcționeze. V-ați referit de asemenea la riscul distorsiunii concurenței um, Colegul meu a spus, trebuie să analizăm politica actuală și veți vedea că există o diferență foarte mare în ceea ce privește modelul de aplicare. Aceste politici sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Noi nu dorim să creștem aceste diferențe, ci să creăm un sistem prin care statele membre trebuie să uh, argumenteze ce fac și de ce. Și, după părerea mea, rezultatul va fi o omogeneitate, o omogenitate a regulilor, o armonizare a, a, a regulilor și o politică agricolă comună mai armonizată, mai simplificată, bazată mai mult pe deciziile statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum o să-i rog pe destin și raportor să intervină și ei. Doriți să comentați cele spuse? Dacă da, puteți să o faceți acum. Sper să trageți concluziile. Vă rog și să nu depășiți timpul. Muy sinteticamente, clar. Eu eh, cred că... Da, foarte precis. În ceea ce privește raportul privind planurile strategice, S-a spus că e nevoie de fonduri care să se concentreze în primul rând pe agricultori. Ni se spune că propunerea comisiei este o ciornă care trebuie să fie șlefuită. Simplificarea este una dintre cele mai îndrăgite teme, ca să spunem așa. Tinerii agricultori sunt și ei foarte uh, importanți. Um, regenerarea populației și măsurile pentru acest lucru și cred că cele prezentate de invitații noștri și de colegii noștri și ale comisiei uh, sunt uh, cam pe aceeași linie și pe aceeași linie voi continua și eu să lucrez la raportul meu. Mulțumesc! Zadanie historii przed panem panią poseł jest trudne, nu Ei bine, provocarea este una foarte complexă. Un plan strategic care cuprinde și pilonul 1 și pilonul 2 complică destul de mult lucrurile. Sunt însă convins că statele membre au destulă, destulă experiență în materie. Să nu le subestimăm. Domnul Andrieu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Uh, ne va folosi tot ce s-a spus aici în redactarea rapoartelor noastre. În ce privește OCP, am auzit uh, lucruri de bun simț și vom uh, face propuneri practice. vom uh, continua munca noastră esențială, mm, vom continua să încercăm să îmbunătățim funcționarea comună a pieței. Vrem să ne gândim la instrumentele care există și să venim cu propuneri de instrumente noi, poate, poate chiar să ne inspirăm din alte politici, astfel încât instrumentele care sunt propuse să fie chiar utile. Mulțumesc uh, sincer tuturor uh, vorbitorilor, mulțumesc pentru abordarea cu care ați venit și sper ca dezvoltarea rurală să fie privită cu mai mare atenție. Eu cred că, din păcate, comisarul, comisia a pierdut bătălia bugetară și faptul că am pierdut 10% uh, din fondul uh, pe care le aveam, um, asta trebuie să fie uh, compensată, să nu pierdem la dezvoltarea rurală, să nu um, pierdem sprijinul pe care îl puteam acorda tinerilor fermieri, sprijin pentru alte măsuri. Deci trebuie să continuăm sprijinul pentru amenajarea teritoriilor și pentru agricultură. Doamnelor și domnilor, Ah, doamna Müller, îmi cer scuze, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi a clarificat uh, unele lucruri. Trebuie să acordăm mai mult sprijin fermierilor, să acordăm protecție fermelor mici și mijlocii, și sunt convinsă însă că cu toți își vor lua rolul foarte în serios și fermierii vor uh, produce în mod durabil, indiferent că sunt detalii mică sau detalii mare. Dacă ne uităm la cum a evoluat sectorul agricol în ultimele decenii, vedem că suntem pe calea cea bună, mergem către un plus de protecția mediului. Acum, plafonările trebuie să fie clar, ele nu pot fi impuse, avem nevoie de definiții clare, avem nevoie de perioade de tranziție. Dacă vrem să trecem de la sistemul actual la planuri strategice, vom veni cu câteva propuneri de care sper să se țină seama. În ce privește plățile anticiclice, e o propunere extrem de interesantă. Eu, ca fermier, dacă nu am bani în cont, pot uh, foarte bine să-mi constitui o fond de rezervă. Până la urmă, fermierii sunt un fel de antreprenori, un fel de oameni de afaceri și dacă reușesc să se descurce singuri, să-și planifice singuri activitatea, e cu atât mai bine. Sigur, rămân multe detalii de clarificat, dar cred că suntem într-o direcție bună. Noi, aici la Parlament, Trebuie să veghem la binele cetățenilor noștri și trebuie să conducem uh, această dezbatere cu Comisia pentru a ajunge la o soluție bună pentru fermierul noștri. Mulțumesc! Președintele. Mulțumesc experților, mulțumesc uh, celor care au venit de la CESE și de la CUR, mulțumesc raportorilor și tuturor celor care au participat la această dezbatere. Dacă pot să adaug și eu un lucru, Politica de coeziune a fost uh, folosită pentru dezvoltarea zonelor rurale. Apoi s-au uh, s-a menționat uh, comerțul, faptul că trebuie să vedem altfel satele, nu doar o adunătură de ferme. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție la buget, inclusiv comisia, de ce nu avem, de fapt, tineri fermieri, fără îndoială din cauza venitului? Dacă venitul este cu 50% mai mic decât în alte sectoare, păi dacă în uh, ciuda tuturor uh, progreselor tehnologice, condițiile de lucru, condițiile sociale, condițiile de acces la educație sunt uh, scăzute, păi avem răspunsul. Știm de ce populația din sate este îmbătrânită. Pe mine mă bucură să aud că în regiunile capătă uh, competențe și că dedică multe eforturi sectorului agricol și fermierilor, deși ele nu sunt direct competente sau nu erau direct competente. Noi, cei din sală, suntem uh, convinși de importanța acestor lucruri. Nu rămâne decât să-i convingem și pe ceilalți să acorde atenția cuvenită politicii agricole comune. Acum, doamnelor și domnilor, Aș dori să uh, declar epuizat acest punct de pe ordinea de zi. O să luăm un minut de pauză, iar după pauză ne întoarcem. Uh, domnul de Castro va prezida reuniunea, deoarece eu trebuie să mă duc în altă parte. Deci un minut de pauză, vă rog frumos. Și uh, vă rog să rămâneți și pentru următoarea parte a reuniunii. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnului de Castro pentru că acceptă să uh,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 Riprendiamo i lavori. Reluăm lucrările. Dragi colegi, haideți să reluăm lucrările. Nu ne-au rămas decât două puncte pe ordinea de zi. 16 întâi. Bine, punctul 16 de pe ordinea de zi stadiul dezbaterii cu privire la viitorul Europei. Avem un aviz, raportor este Ivan Iacovcici. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Paolo. O să continui să vorbesc în croată. Așadar, vorbim despre viitorul PAC și viitorul Europei. Avem de redactat un aviz pentru Comisia AFCO, Afaceri Constituționale, care este competentă pe fond. Vorbim, bineînțeles, și despre alimentație, despre hrană. PAC este politica cea mai integrată a Uniunii Europene. PAC este unul dintre simbolurile Uniunii Europene. Și aș vrea să subliniez cât de important este patrimoniul cultural, gastronomic, coeziunea teritorială, foarte important la nivel uh, local și regional, deoarece la aceste niveluri implementăm, de fapt, politica agricolă comună. Aici uh, sunt uh, produse alimentele pe care le consumăm. Aș vrea acum uh, să explic în ce constă avizul meu. Vorbesc despre sinergiile dintre agricultura ecologică, despre indicațiile geografice. Sunt uh, sinergii care permit politicii uh, europene, agriculturii europene, de fapt, să fie mai competitivă sunt uh, convins că pe viitor va trebui să creăm sinergii între agricultura bio, indicațiile geografice, pentru că e foarte important să existe această legătură. Ați văzut că astăzi avem uh, piață volantă aici în uh, piața Luxemburg, chiar alături, cu produse de o calitate excelentă. Astăzi, consumatorii caută produse alimentare nu doar sănătoase, ci și de o calitate excelentă. Și aș mai adăuga înainte să închei că, sigur, trebuie să reformăm politica agricolă comună, dar aici, în în UE trebuie să reducem decalajul dintre cei care trăiesc în zona urbană și zona rurală. Trebuie să existe o coerență a politicilor și a fondurilor agricole. Trebuie să reducem aceste discrepanțe, decalaje care persistă și astăzi. Sunt uh, interesat de opinia dumneavoastră. Um, aș vrea să înaintez un amendament aștept să aud care sunt amendamentele pe care uh, le veți înainta și dumneavoastră. Eu o să vorbesc în amendamentul meu despre viitorul Europei în mod indirect. Este de fapt despre Zero Hunger, obiectivul fixat pentru 2030 de eradicarea foametei în lume. Și aș vrea să știu care este părerea raportorilor din umbră, dacă ei cred că ar fi bine să uh, adăugăm acest amendament, să includem și această temă, să spunem că până în 2030 dorim să eradicăm foametea. Pentru că am putea spune că Uniunea Europeană, cu populația pe care o are experiența și instrumentele de care dispune, ar putea uh, contribui la eradicarea foametei și asta ar putea face parte din viitorul Europei. Asta am vrut, de, am vrut să spun, domnule președinte. Sunt la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, Nino! Sigur că tema este importantă și acum, după două zile în care am avut discuții lungi în comisie, văd că n-au mai rămas prea mulți colegi în sală. Nimeni nu s-a înscris la cuvânt? Ba da! Domnul Dorfman. A, ah, toată lumea se, se înscrie. Începem cu Nicola Caputo, apoi Flanagan și apoi domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegului Iacov Cici pentru acest uh, proiect de aviz pe care îl împărtășesc de plin. După cum a spus, uh, așa este, politica agricolă comună este cea mai integrată politică a Uniunii Europene. Și uh, ea trebuie să continue dacă vrem să construim un viitor european. Însă, nu pot să nu semnalez impactul negativ pe care îl va avea tăierea bugetului PAC asupra agricultorilor, în special cei care s-au angajat să respecte standarde de mediu, standarde sanitare. Dacă dezbatem viitorul Europei, trebuie să subliniem valoarea adăugată pe care PAC o are, deoarece ea consolidează siguranța alimentară a Uniunii garantează stabilitatea producției agricole, garantează dezvoltarea zonelor rurale, oprește depopularea. Eu sunt uh, de acord cu faptul că competitivitatea agriculturii noastre stă tocmai în sinergia dintre uh, agricultura bio și indicațiile geografice și spun asta în calitate de co-raportor. Și sunt de asemenea, de acord și cu faptul că dacă vorbim despre viitorul Europei, noi suntem cei care trebuie să dăm uh, o orientare restului lumii. Noi suntem cei care ar trebui să îi călăuzim pe ceilalți în modul în care abordăm problemele ce continuă să existe în lume și să ne afecteze pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc, Nicola. Flanagan, ai cuvântul. Mulțumesc. Nu prea mă entuziasmez de declarațiile domnului Juncker, dar când a vorbit uh, în martie 2017 despre o dezbatere referitoare la viitorul Europei, mi-am zis, a, ah, în sfârșit, vorbim și despre asta. Acum că s-a întâmplat să, să, să, să se retragă uh, Marea Britanie, avem Brexitul, uh, unde mergem, în ce ne în ce direcție ne îndreptăm cu vehiculul ăsta? Uh, mai multă integrare sau nu? Și a existat o serie de dezbateri în regiuni, uh, orașe, peste tot în Uniunea Europeană. E bine, aceste dezbateri uh, s-au ținut, cu toții am fost consultați, dar n-am auzit să se tragă concluzii. Un lucru însă pe care l-am constatat e că profesorii sunt educați, sunt instruiți, eu am uh, adunat 22 uh, de profesori, uh, i-am adunat într-un grup și am întrebat dacă au auzit despre aceste dezbateri în orașe, regiuni. Și acești oameni educați, acești profesori, nici măcar nu auziseră despre acest proces de consultare. Deci, oricare ar fi direcția pe care o luăm, măcar să implicăm pe oameni în dezbatere, să nu fie o dezbatere doar de fațadă. Pentru că pe măsură ce dezbaterea avansează și opiniile se pot schimba. Eu cred că peisajul agricol uh, s-a schimbat, am fost uh, ales în calitate de sceptic și sunt uh, lucruri cu care nu sunt de acord. Nu sunt de acord, de pildă, cu o Uniune Militară, dar am putea dezbate despre o Europa agricol, despre viitorul Europei, despre ce e legitim și ce nu. Sunt lucruri bune în acest uh, proiect de aviz, dar dezbaterea de fapt n-a avut loc și din cauza asta mă tem că mergem într-o direcție greșită. Nu o să avem o agricolă comună. Uh, singura politică comună va fi nu să ne hrănim unii pe alții, ci să ne omorâm unii pe alții și în Irlanda am avut deja destul experiență cu omorâtul reciproc. Mulțumesc. Domnul Dorfman acum. Mulțumesc. Sunt de acord cu mare parte din uh, proiectul de aviz, dar uh, nu mi sunt clare toate. Poate că problema e cu traducerea în germană spun, scrie aici că competitivitatea sectorului agricol european rezultă dintr-o sinergie a agriculturii bio și indicațiilor geografice. Sunt importante, da, dar cred că competitivitatea agriculturii europene nu stă în sinergie dintre cele două. Mi se pare că se merge un pic cam departe. Se dă Uh, prea multă greutate agriculturii bio și indicațiilor geografice. Poate ar fi bine să reformulați aici. Sunt însă de acord cu um, afirmația raportorului, cum că trebuie să ținem seama de dimensiunea internațională a agriculturii în uh, combaterea foametei. Da, există um, un lanț alimentar mondial și uh, calitatea produselor alimentare europene trebuie uh, dată drept exemplu, este o probă de competitivitatea noastră și o putem arăta lumii întregi. Cred că ar trebui să mai adăugăm o teză, o frază cu privire la producția de energie, pentru că asta e importantă pentru agricultura europeană. Dacă vorbim despre viitorul Europei, viitorul agriculturii în Europa, trebuie să vorbim și despre sectorul energiei. Și ca să închei, nu e neapărat o problemă care mă vizează personal, dar cred că ar fi un aspect interesant. Există un aviz uh, pentru AFET Um, și, uh, din păcate, nu există decât o singură frază referitoare la viitorul uh, politicii agricole comune. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, suntem după două zile extrem de intense și de dezbatere aici în Comisia de Agricultură legate de, de viitor și cu toții suntem preocupați oare cum să facem ca lucrurile să meargă mai bine. Sigur, este extrem de interesantă această abordare, cum eliminăm sau cum combatem foametea până în 2030. Uh, însă, în același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că astăzi avem de-a face cu o depopulare masivă a spațiului rural și de aceea trebuie să vedem oare cum putem să prevenim această depopulare, pentru că degeaba vorbim noi de eradicarea foametei până în 2030 dacă nu facem tot ceea ce trebuie și tot ceea ce este necesar în vederea prevenirii depopulării spațiului rural. Și aici aș pune un accent uh, foarte mare în acest aviz pe ceea ce înseamnă sinergia politicilor uh, pe care le avem la dispoziție uh, în acest sens, adică cele din politicile din, din uh, politica agricolă comună, dar și cele din politica de coeziune, pentru a crea acel spațiu rural prietenos, astfel încât să um, ofere posibilitatea sau ca să fie o variantă pentru tinerii sau pentru cei mai puțin tineri, pentru că știți că nu doar tinerii trebuie să meargă la, în spațiul rural, sunt foarte mulți în România, de exemplu, care astăzi optează să meargă în spațiul rural, să-și dezvolte afaceri, dar este important ca acest spațiu rural el să aibă uh, tot ceea ce, mă rog, trebuie pentru a asigura un confort pentru persoana care se duce acolo, începând această infrastructură socială, de la spitale, de la școli, de la, evident, mijloacele de, de comunicare, de la internet, un bandă largă, care deja de, reprezintă o chestiune care, fără de care nu putem exista, nu putem trăi, da? și atunci este important să punem accent pe ceea ce înseamnă aceste uh, sinergii și să putem să dezvoltăm, repet, acest spațiu uh, rural, pentru că altfel, altfel uh, asistăm la un declin, să spun așa, uh, mă rog, a acestei uh, zone și evident uh, este utopie să mai vorbim de ceea ce înseamnă eradicarea foametei până 2030. Mulțumesc! Grazie, Uda Rope. Mulțumesc, domnule Buda. Rope. Mulțumesc. Și eu consider că tema aceasta e una foarte gravă. În timp ce noi stăm aici în această sală de ședințe și discutăm uh, despre această strategie pentru un viitor al Europei, stăm aici și discutăm câteva ore, nu? Putem să întoarcem pe toate fețele această temă. Privim din mai multe unghiuri. Discutăm despre modelul pentru plăți directe, discutăm despre tot felul de măsuri. Toate aceste elemente sunt foarte importante. dar nu o să putem găsi soluții peste noapte. Nu ne putem apăra viitorul dacă ne bazăm strict pe apărarea propriilor interese. Poate că ar trebui să schimbăm punctul din care privim și să ne bazăm mai mult pe contribuția cercetătorilor sau altor experți pentru ca acest aviz să descrie pe larg viitorul Europei, să nu avem o abordare limitată. Pentru că în sectorul agricol, cei care sunt proprietari de terenuri nu sunt neapărat și fermieri activi. Mergând mai departe, sunt mulți uh, cultivatori de terenuri, dar oare ceea ce produc ei este chiar ceea ce se cere pe piață? Pot ei să asigure vitalitatea sectorului agricol de care avem nevoie pe viitor? Deci, la toate astea trebuie să ne gândim. Să ne gândim ce măsuri sunt necesare pentru a reînviora sectorul agricol pe viitor. Apoi, agricultura bio este astăzi susținută din Fondul pentru Dezvoltare Rurală. Fond care va fi redus cu 50% în viitor. Deci, cum o să facem? Dacă tot mai mulți fermieri o să hotărască să practice agricultura biologică, cum o să-i putem susține? Dacă nu găsim răspunsuri la aceste întrebări, haideți să lăsăm lucrurile așa cum sunt, să menținem status quo. Deci, atunci când fermierii noștri vorbesc despre uh, opțiuni foarte complicate, despre reguli foarte complicate, ei au perfectă dreptate. Noi nu reușim să le simplificăm, decât să le complicăm și mai tare. vorbim despre o plafonare post-2020 care va acorda mai multă flexibilitate statelor membre. Dar oare va avea efect pozitiv sau negativ? Poate că în unele state membre se vor lua decizii în interes strict național, care nu o să fie în beneficiul celor alte state membre, deci mai degrabă efect negativ. Dacă vrem convergență, dacă vrem să reducem decalajele între statele membre și dacă într-adevăr vrem să oprim migrația din statele baltice către Germania, spre exemplu, acolo balticii vin să lucreze pe durată sezonieră, dacă vrem așadar toate aceste lucruri, nu ar trebui să ni se ceară să aprobăm uh, acest aviz în doar câteva săptămâni, să avem mai mult timp. Președintele. Mulțumesc, colegi. Dacă directorul de la comisie vrea să ia cuvântul? Nu. Atunci dau din nou cuvântul raportorului, domnului Cici. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la dezbatere. Vă mulțumesc pentru ideile exprimate. Uh, da, îmi dau seama că doar uh, câteva pagini pentru viitorul PAC și viitorul Europei este foarte puțin, uh, dar voi încerca să mă concentrez pe aspectele cele mai importante. Mulțumesc pentru propuneri și da, este utilă ideea de a vorbi cu experți. Vorbim așadar despre um, zone rurale care se depopulează, Nu o să facem nici uh, dezvoltare rurală, nu o să protejăm nici agricultura dacă îi lăsăm pe toți acești oameni să plece din zona rurală. Dacă aveți amendamente, vă rog să le depuneți și uh, să vă concentrați pe faptul că există o depopulare a zonelor rurale. S-a dat exemplul balticilor care merg să lucreze în Germania. La fel și în Croația. Mulți croați merg să lucreze în Irlanda. Mulți care locuiesc la sate la noi merg să-și încerce norocul în la Dublin. Deci sunt la curent cu toate aceste probleme. Mulțumesc tuturor pentru colaborare. Vă rog să veniți cu amendamente ca să avem un text de calitate. Mulțumesc uh, colegului Iafcovici. Vă amintesc că mâine este termenul de depunere a amendamentelor. Mâine, 10 octombrie, până la orele 13. Am epuizat și punctul 16. Mergem la punctul 17. Prezentarea raportului misiunii Agri în Irlanda 18-20 septembrie 2018. După cum știți, aceasta a fost o delegație importantă a Comisiei și mulți dintre colegi au participat, mulți sunt de fapt aici în sală, de aceea dacă dorește cineva dintre cei care au participat să ia cuvântul, o văd pe Mary McGuinness, îl văd pe Flanagan, asta e raportul, cred că l-aveți, a fost distribuit tuturor. Mary McGuinness și apoi Agnew. Um, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. E bine că avem acest raport, pentru că era să uităm ce am făcut, toate pe, cele pe care le-am făcut în această delegație și le mulțumesc tuturor colegilor care s-au deplasat în Irlanda. Am avut o mică problemă în a doua zi, pentru că vremea a fost atât de rea încât a trebuit să anulăm programul inițial și a trebuit să găsim soluții alternative ca să ne apărăm de vreme cred că am înțeles uh, care sunt uh, provocările, oportunitățile și dificultățile agriculturii irlandeze. Am fost și la un uh, târg agricol și am auzit multe de la uh, fermieri irlandezi. Este un eveniment uh, de mari proporții, pentru că participă agricultori atât din Irlanda de Nord cât și din Republica Irlandei Trebuie să mulțumesc secretariatului în special lui Caroline pentru că a făcut ca programul să se materializeze. Fermierii irlandezi ne-au ajutat în mod deosebit în acea zi în care vremea era atât de rea și am reușit să vizităm o fermă demonstrativă care ne-a demonstrat cât de dificil e atunci când veniturile sunt limitate și am încercat să vedem cum se poate transforma o fermă într-una profitabilă și vreau să mulțumesc pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat la toate fermele, la toate locațiile unde am fost și nu o spun pentru că sunt irlandeză, ci cred că, în general, populația rurală tinde să fie foarte generoasă și um, nu te lasă să pleci fără să te hrănească, fără să-ți dea mult de mâncare și cred că în Irlanda am experimentat această generozitate pe care o salut. Sper că mm, și colegii uh, s-au bucurat de această vizită și că au învățat ceva mai mult despre agricultura și comunitatea rurală irlandeză. Mulțumesc colegilor Flanagan și McCarthy pentru cooperare, pentru că faptul că am lucrat foarte bine împreună. Am fost dezamăgită că nu uh, am uh, vizitat una din locații. Uh, poate în mandatul viitor. Încă o dată mulțumesc tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, Meredith Flanagan. Sigur că vreau să fac eco uh, la cele spuse de colega McGuinness. Cred că a fost un eveniment grozav și, cum am spus și mai de mult, am fost ales ca sceptic și trebuie să spun că experiența mea cu comunitatea agricolă și a primit toate aceste idei ale celor care chiar lucrează pe teren, trebuie să spun că Uh, am fost uh, mișcat. Ar fi interesant să vină și ei încoace să vadă cum lucrăm și cum operăm noi aici. Sunt dezamăgit însă și aici nu putem schimba nimic um, uh, vremea ne-a fost potrivnică. Sunt foarte mândru și poate că pentru unii nu înseamnă prea mult că în orașul lor se fabrică brânză, dar pentru mine e un element de mare mândrie și sper, speram să vă pot uh, face cunoștință cu câțiva din oamenii care fac acest lucru, dar n-a fost posibil din cauza vremii încă o dată. Cum spunea și Merit, poate data viitoare. Încă o dată, Mulțumesc foarte mult și pentru campionatul de uh, arat la care am participat. Uh, iată, se întâmplă lucruri haioase atunci când ne întâlnim în Irlanda. Mulțumim foarte mult. Stuart Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi aminti mereu această delegație. A fost o vizită foarte interesantă, foarte distractivă. Vreau să o felicit pe Marriott McGuinness pentru că a gestionat foarte bine o situație de criză, a trebuit să găsească uh, timp foarte scurt locații alternative. Dar mai e și un motiv pentru care n-am să uit această delegație. Am ajuns la acest campionat de araci pentru că eram VIP-uri ne-am dus pe un gazon unde puteam vedea cât mai de aproape uh, uh, evenimentul, însă șoferul autocarului nostru uh, nu a vrut să meargă acolo temându-se că o să rămânem blocați. Și, și uh, a fost o întreagă dezbatere cât de important suntem sau nu și dacă merită să ne împotmolim sau nu cu autocar cu tot. În fine, uh, eu m-am distrat foarte tare. Dacă ești fumător și eu sunt fumător, mai ales seara, uh, hotelul în care am stat, trebuie să-l felicit, aveau uh, un spațiu pentru fumători, așa încât am putut să stau confortabil într-un fotoliu seara și să fumez în hotelul meu. Apoi am vizitat o fermă Am uh, vizitat o fermă unde um, încă au dificultăți cu mecanizarea. Sistemul pare că nu va funcționa uh, astfel și mm, ei dezvoltă culturi experimentale. Lucruri importante. O altă locație m-a uluit de-a dreptul pentru că um, producătorii de lactate plătesc chirii oribil de mari. Ca să nu mai vorbim că dau toți banii pe care îi primesc din subvenții proprietarului, care nici măcar nu locuiește în regiune. Pentru mine aici sunt două mesaje. Metoda asta de susținere a fermierilor e greșită și, în al doilea rând, dacă e atât de profitabil în Irlanda sectorul uh, laptelui, atunci uh, Brexitul poate că nu e o bătaie de cap chiar așa de mare cum zic ei. Am văzut și crescătorii de cai, ni s-a spus acolo că odată cu Brexitul vor uh, exista dificultăți în a transporta toate aceste iepe în uh, Europa, dar haideți să fim serioși, avem inseminare artificială, nu e nevoie să transportăm iepele întreaga Europa. Uh, există reguli despre cum se face asta, dar până la urmă ce e cu aceste curse de cai? E ca să satisfacă pe cei cărora uh, le plac pariurile. Însă nu cred că pariurilor le pasă unde a crescut sau cum uh, s-a înmulțit cu tare apă. Să o fi speriat de noi care apăream acolo îmbrăcați în costume, sau gândit că poate suntem judecători sau ceva nu și-au dat seama că eu nu uh, eram uh, un politician, toți vorbesc acolo de Brexit și știu foarte bine că e un lucru extrem de important și că acordul trebuie să iasă bine pentru ei. Ei, ce se întâmpla în presă în timp ce eu eram acolo? Ceva foarte interesant. Ce spunea presa? Irlanda e mielul de sacrificiu al Brexitului, că avem nevoie de susținere de la UE, spun irlandezii, pentru ca să ne ajute cu compensații pentru cum ne va afecta Brexitul. Alții, din potrivă, spun, UE poate să vă dea așa ceva, dar uh, nu uh, vor interveni în impozitare la nivel local. Trebuie, deci, ca voi singuri să sporiți uh, propriul sistem de uh, taxare. Mulțumesc foarte mult! Va bine, e sempre molto interessante ascoltare. Da, întotdeauna e foarte interesant să-l asculți pe Agnew. Doamna Gloanec. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc de aceste informații de la colegi. E important pentru noi să înțelegem, să împărtășim această minunată deplasare. Vreau să mulțumesc la rândul meu doamnei McGuinness care ne-a primit cu foarte multă generozitate, cu inventivitate, încercând să răspundă tuturor intemperiilor care ne-am confruntat. Însă, sincer, Programul a fost foarte interesant și chiar dacă a fost modificat, ne-a permis să constatăm cât de multe sectoare agricole irlandeze sunt afectate de Brexit. Uh, și spre deosebire de domnul Agnew, aș spune că există o neliniște reală în Irlanda și pe care trebuie să o împărtășim, pentru că nu e vorba doar de relația Irlandei cu restul ă, Uniunii Europene, care îi preocupă în sectorul agricol irlandez, ci relația cu Ulsterul și cu Irlanda de Nord. O relație care s-a ameliorat ă, enorm de la Uh, acordul din 98. Relația s-a construit în ani buni între Irlanda de Nord și Irlanda și între agricultorii în cele două regiuni, iar perspectiva unei lipse de acord Brexit ar fi catastrofală pentru că um, a priori ar instala iarăși o frontieră între cele două teritorii. E adevărat, am întâlnit uh, cu crescătorii de cai. E o specificitate, aș spune, în relația cu statul francez, pentru că federația cu care ne-am întâlnit, uh, Federația Crescătorilor de Cai de Curse, are o relație deosebită cu Normandia, în țara mea, și ei sunt foarte neliniștiți de uh, felul în care uh, animalele vor fi transportate, felul în care circulă, care tranzitează Marea Britanie în momentul de față, lucru care uh, nu va fi posibil în aceleași condiții, în situația în care frontiera se reinstalează. Iată de ce ei sunt foarte, foarte preocupați și era important pentru, a fost important pentru mine uh, să discut cu ei și împreună cu Jean Arthuis Uh, care de asemenea în contact cu aceeași federație, e important pentru amândoi să avem contacte cu colegii irlandezi. Am fost foarte bine primiți de agricultori, de toate uh, proporțiile. Ne-am întâlnit cu exploatanți de uh, ferme mari, dar și cu mici exploatatori, cu um, ferme experimentale, cu cercetători. Uh, cu ferme cu o rotație foarte importantă a culturii la sol și am constatat că acești agricultori, ca și alții în Uniunea Europeană, aveau nevoie de, au nevoie de susținerea UE. Nu doar pentru veniturile lor, deși firește e prioritatea PAC, dar și pentru a uh, putea traversa uh, tranziția între practicile agricole și cred că datoria noastră e să informăm că există în UE uh, prin Orizontul Europa, care va fi propus în noul CFM. Există deci o posibilitate de uh, sprijin, asistență științifică cu toate aceste evoluții. A fost un sejur extraordinar și mi-a permis să mă apropiu de colegii care au făcut parte din delegație. Într-o seară am uh, avut o cină între fete, ca să spun așa, cu doamnele din delegație. Eu personal nu am lucrat niciodată în agricultură, dar uh, circumscripția mea e în teritor- într-un teritoriu foarte agricol și um, cunosc multă lume în sectorul agricol, deci a fost o cină extrem de agreabilă împreună cu colegele mele. Încă o dată mulțumesc, Meredith. Bine, grație a te, cara Karim. Mulțumim, dragă Karim. Acum are cuvântul Nicola Caputo și apoi din nou Merit McGuinness. Mulțumesc, Paulo. Vreau să mulțumesc colegilor din Irlanda, în special doamnei McGuinness, care a fost extrem de eficientă, ne-a soțit peste tot, a demonstrat că are o capacitate excepțională de a se adapta din mers și ceilalți colegi uh, ne-au însoțit și a fost uh, o vizită extrem de reușită. Uh, am văzut Irlanda verde, o insulă verde. Cred că ea ar trebui să fie vizitată în toate mandatele Parlamentului nostru, pentru că acolo chiar vezi ce înseamnă agricultura. Grație acestei vizite am reușit să vorbesc cu fermieri, am stat cu ei la masă, am fost găzduiți în casele lor. Chiar am uh, simțit, uh, am văzut ochii noștri ce înseamnă agricultura. Și lucrul uh, cel mai impresionant pentru mine a fost uh, cât de pregătiți sunt acești agricultori, cât de deschiși la noile tehnici și cât de conștienți de faptul că trebuie să se mm, înarmeze pentru viitor și în același timp să respecte mediul. Astea au fost lucrurile care m-au uh, impresionat cel mai tare. Deci uh, și eu o să-mi amintesc toată viața de această vizită și am o admirație și mai mare pentru această țară minunată. Mai ales că ei sunt atât de îngrijorați de Brexit, cu toții uh, ne-au uh, vorbit despre Brexit, toți uh, întreprinzătorii cu care ne-am întâlnit. Sper că cu ajutorul Uniunii Europene și a parlamentarilor noștri o să reușim să-i sprijinim pe acești agricultori. Mulțumesc! Mulțumesc! Merit McGuinness încă o dată. Briefly, Chair. Pe scurt, domnule președinte, vreau doar să mulțumesc colegilor pentru comentariile. Dorea cineva să mai intervină? Îmi cer scuze. Domnule Buda. Buda first, then we da, can have mulțumesc, another. domnule președinte. Foarte pe scurt, doar îi mulțumesc și eu doamnei uh, McGuinness pentru excelenta vizită pe care am avut-o acolo. Uh, Ehm, aș vrea să subliniez faptul că, da, am putut să vedem modele de bune practici și deja am trimis fermierii din România în Irlanda să vadă ce înseamnă agricultura bine pusă la punct și aș sublinia mai ales necesitatea, chiar și din partea Comisiei, să organizeze vizite pe componenta de cercetare. Am fost foarte impresionat de ceea ce înseamnă cercetarea în zootehnie și cum este implicat statul în această chestiune extrem de importantă și cum fermierii n-ar putea să facă de unii singuri acest proces extrem de important pentru progresul ehm, în zootehnie. În același timp însă sunt extrem de îngrijorat și atrag atenția Comisiei Europene că este o bombă cu ceas care dacă nu este dezamorsată la timp, s-ar putea să avem mari probleme acolo legate de ceea ce înseamnă Brexitul. Pentru că spun fermierii din Irlanda cu o bună parte din capacitățile de procesare a cărnii de porc sau de uh, miel sunt concentrate în cele două state. Dacă după Brexit nu există un acord serios astfel încât să nu poată să, să nu fie primită, mă rog, Irlanda de Nord ca o țară terță, s-ar putea ca acei oameni să nu mai poată să, să reziste pe piață. Oamenii aia, oamenii aia mor, n-au, cum să-și vândă produsele. Nu poți să ții mielul sau porcul în, uh, la granița pe care, mă rog, se presupune că va fi stabilită două, trei zile, pentru că asta ar însemna un faliment uh, total. De aceea le atrag atenția celor de la Comisia Europeană să fie foarte atenți cum tratează această problemă a Brexitului între cele două state. Mulțumesc! Marriott, the floor is yours. Marriott, ai cuvântul. Mulțumesc din nou. Mulțumesc pentru comentariile calde. Apreciem foarte mult toți cei care suntem irlandezi în comisie. Vreau doar să citez un comentariu făcut de Stuart Agnew pe care l-am apreciat în mod deosebit. Vreau să vă amintesc că el este membru UKIP și Brexitul e o temă colosală în Irlanda și mai ales pentru fermieri. Eh, iar dacă el însuși recunoaște acest lucru, mi-aș dori ca și colegii săi din partid să fi înțeles acest lucru înainte de votul din Marea Britanie pentru a părăsi UE, pentru că consecințele eh, pentru eh, insula Irlandei sunt extreme și foarte dificil de rezolvat, iar acum ne îndreptăm, sperăm, către un acord de retragere. Și, cum s-a spus, trebuie să fie un acord cum se cade, însă nu prea e sigur. Și după ce atât de mult timp în istorie ai mers mână-mână, acum a decupla această relație e practic imposibil. Aș mai spune că susținerea colegilor din întreaga Europa e colosală și enorm, enorm apreciată de către poporul irlandez și sper să duceți acest mesaj înapoi în țările dumneavoastră. Însă nu poate fi vorba de Irlanda ca un miel de sacrificiu. Nimeni nu mi-a spus niciodată că vă vom susține dacă uh, țara uh, dumneavoastră crește uh, impozitarea marilor corporații. Uh, nu se pune problema în termenii ăștia. Sensibilitatea în Irlanda e extremă. De ce? Pentru că UE este un proiect de pace la bază și Europa înțelege că pacea câștigată în ultimii 20 de ani în nordul Irlandei este pentru că uh, noi suntem partea unei comunități mai largi care se cheamă Uniunea Europeană. Deci atunci când Brexitul se va chiar produce, sper să menținem relații excelente cu Marea Britanie și să nu existe frontiere pe insula de pe care eu vin. Nu am să susțin niciun fel de vot care uh, să, re, se, care să permită revenirea la o frontieră, indiferent dacă este ea hard sau soft. Mă tem că Brexitul a adus la poziții Uh, mult mai intransigente decât ar trebui să fie, de o parte sau de alta. Vă arăt din nou raportul, este o minunată amintire a vizitei noastre și eu cred că am reușit să facem ceva, anume să vă facem pe dumneavoastră, dragi colegi, să înțelegeți cât de uh, sensibilă și emoționantă este tema Brexitului pentru uh, poporul irlandez. Vă mulțumesc! Thanks a lot, Marriott. Bine, colegii. Mulțumesc, Merit. Bine, dragi colegi, vă mulțumesc tuturor. Cred că putem trece la punctul 18, aprobarea recomandărilor coordonatorilor. Dacă nu sunt observații, o să considerăm că sunt adoptate. Și nu-mi rămâne decât să vă salut. Ne revedem cu ocazia ședinței următoare pe 15 octombrie. Mulțumesc tuturor. Ședința noastră se încheie.